So, meine Damen und Herren, wir beginnen. Doamnelor și domnilor, începem ședința. Avem câteva puncte pe ordinea de zi. Mai întâi de toate, o uniune a inovării, adaptarea Europei la o lume post-criză. Doamna Merkis este raportoarea pentru acest raport. Mai există și câțiva raportori din um-, umbră. Doamna Merkis începe acum, însă. Come on. Dankeschön, Herr Vorsitzende. Ähm, Vă mulțumesc, domnule președinte. Stimați colegi, Uniunea Inovării este unul dintre este una dintre proiectele de inițiativă ale Uniunii Europene menite să depășească, să ajute la depășirea provocărilor cu care se confruntă Uniunea Europeană. Unul dintre cele mai importante, unele dintre cele mai importante um, amenințări sunt uh, îmbătrânirea demografică, dependența de materii prime din exterior, de, dependența energetică, etc. Există și alte amen, amenințări majore, precum schimbările climatice, uh, însă această uniune a inovării are drept obiectiv, de asemenea, de a ne ajuta să ieșim din criză și de a reuși să stimulăm creșterea economică și uh, crearea de locuri de muncă. Inovația este considerată a fi un fel de triunghi. Ne gândim la acel triunghi al cunoașterii, în care unghiurile sunt uh, reprezentate de guvern, instituțiile de cercetare și uh, respectiv companii. Nu vreau să spun că vreau să transform acest uh, triunghi într-un pătrat, dar dați-mi voie să spun că cel mai important element al inovării a fost lăsat la o parte și anume în discuția noastră și anume mă refer la cetățeni și cererea reprezentată de cetățeni. Asta pentru că dacă cetățenii nu vor să accepte inovarea, atunci Uniunea Inovării nu duce nici unde. Mi-aș dori ca această Uniune să se concentreze pe cetățeni, pe cererea exprimată de cetățeni. Și tocmai de aceea dați-mi voie să încep prin a spune că puterea oferită cetățenilor trebuie să fie principiul pe care să se bazeze Uniunea Inovării. Bineînțeles, Uniunea Inovării vine de asemenea cu un nou instrument. Este vorba despre Parteneriatul European pentru Inovare. Însă mă voi referi la acest uh, instrument la finele intervenției mele. Acest instrument este uh, menit a susține strategia, însă el nu reprezintă strategia în sine. Prin urmare, Noua strategie a Uniunii Europene se va ocupa de provocările sociale. Care sunt preocupările majore uh, în acest context? Am organizat o reuniune a raportorilor din umbră la ultima sesiune de la Strasburg. A fost o întâlnire foarte uh, bogată în informații și am înțeles că inovația socială, standardizarea și finanțarea inovării uh, reprezintă marile îngrijorări pe care le avem în momentul de față. Inovarea socială, ce înseamnă aceasta? Nu există o definiție clară. Mi-aș dori ca Uniunea Inovării să nu se rezume la o, o filosofie, să nu reprezinte doar o filozofie, ci să reprezinte o strategie foarte concretă care să ne ajute să atingem obiectivele 2020, să ne ajute să stimulăm inovarea. Inovarea socială este foarte importantă, însă e important ca într-o uniune a inovării să avem o definiție a uh, inovării sociale. Bineînțeles că putem lăsa marjă de interpretare, dar uh, trebuie să stabilim clar ce este această, această inovare socială. Este un fel de proces, este o modalitate de modificare a comportamentelor, ce este? Mult timp inovarea a fost considerată a fi un produs, un produs rezultat în urma unui proces de cercetare. Cred că e important ca inovarea să fie considerată în, un proces în sine, un proces care poate să afecte afecteze marile provocări sociale la fel de mult ca și produsele minunate pe care le credem, de, creăm. De ce? Pentru că inovarea reprezintă pro, producerea uh, și utilizarea unui produs. Și această, acest tip de a, a, de abordare ne va ajuta să, ne, să depășim uh, provocările cu care ne confruntăm. Uh, există o mulțime de noi produse în domeniul energetic, dar acestea nu sunt utilizate, în ciuda avantajelor lor, de micile și uh, întreprinderile mijlocii. Și tocmai de aceea cred că trebuie să stimulăm utilizarea proceselor și produselor inovatoare în uh, viața cotidiană a Uh, companiilor, pe de-o parte, dar și a cetățenilor, pe de altă parte. E important să ne dăm seama că Uniunea Inovării uh, se suprapune în mare parte pe inițiativa privind industria. E un lucru uh, cât se poate de pozitiv, pentru că atât Uniunea Uh, inovării, cât și industria au o serie de caracteristici asemănătoare. Mai există și o suprapunere cu agenda digitală, mai există și o suprapunere cu uh, inițiativa privind uh, eficiența, utilizarea eficientă a resurselor și, de asemenea, o suprapunere cu piața comună. Să vorbim puțin despre piața comună. Dacă vorbim cu reprezentanții uh, companiilor, ne dăm seama că aceștia se tem în special de piața comună. Am auzit o serie de exemple de companii mici, inovatoare, care nu au fost capabile să își exporteze uh, în uh, străinătate produsele din pricina diferențelor existente la nivelul sistemelor de patente, sistemelor de taxare, dar și uh, din pricina diferențelor la nivelul uh, chiar a sistemelor de sănătate, care nu le pre, uh, permiteau companiilor să își exporte acele produse. Și tocmai de aceea piața unică trebuie să fie uh, creată și dezvoltată în așa fel încât ea să ajută, de asemenea la dezvoltarea Uniunii uh, pentru inovare. Trebuie să încercăm cu toții să creăm acea piață comună, acea piață unică de care toate companiile mari și mici au nevoie. Și cred că această dorință a mea este sprijinită de mulți dintre colegi. Ne dorim o defragmentare a politicii, ne dorim ca toate politicile Uniunii Europene să se concentreze pe stimularea atât, stimularea atât a exporturilor, cât și a pieții comune, cât și a inovării. Bineînțeles, guvernele sunt importante, trebuie să ne uităm la, la licitațiile publice, pentru că acestea reprezintă o temă foarte importantă, un factor care poate stimula inovația. Am vorbit deja despre sistemul de brevete, Însă un bun sistem uh, european pentru uh, brevete, brevete este în mod evident necesar pentru a stimula inovarea. Pro, proprietatea intelectuală este importantă în special pentru IMM-uri. Trebuie să eliminăm povara administrativă și din acest sector. Cum vom reuși să măsurăm inovarea? Uh, în trecut am spus că 3% din produsul național brut trebuie să fie um, oferit cetăți, cercetării și dezvoltării și inovării. Comisarul nostru a spus deja că își dorește să măsoare inovarea pe baza rezultatelor. Dar ce, vorbim de, ce înseamnă rezultatele când vorbim atât despre produse cât și despre procese? Cum vom reuși să măsurăm inovarea? E clar, trebuie să găsim un set de indicatori. Am spus multe deja despre IMM-uri și acum, înainte de final, permiteți-mi să spun câte ceva despre rolul regiunilor. Regiunile sunt extrem de importante în stimularea inovării. Ele se află aproape de companii, regiunile se află aproape de institutele de cercetare care se află pe teritoriul lor și, prin urmare, după părerea mea, trebuie să încercăm să stimulăm gradul de implicare a regiunilor în cadrul acestei Uniuni a Inovării. Spuneam inițial că mă voi referi în final la parteneriatele europeane, europene pentru inovație, însă mai, întâi de ajun, mai înainte de a ajunge la acest subiect, cum vom finanța inovația? Vom face ca și în trecut, și anume vom continua și pe viitor vom continua așadar și pe viitor uh, să folosim 10 până la 20 de fonduri și uh, vom cere în continuare companiilor și regiunilor să reușească să bată la ușa potrivită a Uniunii Europene pentru a-și primi finanțarea. Ei, nu. Simplificarea și în acest domeniu este extrem de importantă. Tocmai de aceea eu îmi uh, doresc un ghișeu unic. Ce înseamnă ghișeul unic? Ne dorim ca la nivel de Uniune Europeană să există un, un oarecare, o oarecare cultură a prestării serviciilor. Nu vrem ca uh, reprezentanții regiunilor sau companiilor să fie obligați a ști la ce ușă să bată pentru a primi finanțarea, ci Uniunea Europeană să le ofere informațiile necesare pentru ca ei să ajungă la uh, fondul potrivit, la partenerii potențiali, etc. Deci avem nevoie de un ghișeu unic. Nu doresc ca toate uh, resursele să fie cumulate într-un singur fond, ci trebuie să le oferim utilizatorilor serviciile necesare pentru a ajunge la fondurile care pot fi accesate de ei. Există o serie de colegi care doresc o schimbare a modului de finanțare a inovării. Inovarea, după părerea lor, trebuie să nu mai fie finanțată prin, uh, prin subvenții, ci prin bonusuri, spre exemplu. Există și alte idei vehiculate, însă vă cer în continuare păreri, idei, comentarii cu privire la această temă. Încep. care este metoda care, după părerea dumneavoastră, ar putea asigura finanțarea pentru inovare. inovare. Să trecem acum la inițiativa europeană pentru inovare. E ceva nou? E un instrument deja existent? I-am cerut comisarului să ne spună mai multe despre aceste tipuri de parteneriate. Am întrebat dacă e ceva nou uh, sau, uh, din potrivă, e ceva cât se poate de, de vechi, uh, remachiat oarecum. Și da, răspunsul a fost că instrumentul nu este unul nou, ci avem un instrument vechi care a fost pur și simplu renumit. Însă a fost îmbogățit acest instrument, este mai prin mai, pune mai mult accent pe cooperare, mai multe com, eforturi vor fi combinate, însă nu știm exact de ce acest instrument uh, este unul esențial, de ce va funcționa mai bine decât orice fel de instrument de care am, pe care l-am avut la dispoziție în trecut. În orice caz, mi se pare că este uh, necesar să aflăm cât mai curând noi informații cu privire la acest tip de parteneriat și, de asemenea, trebuie să înțelegem cum va funcționa acest uh, instrument după părerea Comisiei. Am uh, demarat, am uh, promulgat deja o rezoluție cu privire la Uniunea Inovării, am, uh, am propus două, am făcut două noi sugestii privind parteneriate europene pentru inovare. Haideți să mai întâi de toate însă, înainte de a demara alte eforturi în domeniul acesta al tipului de parteneriate pentru uh, inovare, să nu totuși uh, să, să așteptăm înainte pentru a afla cât mai multe uh, detalii despre ele. Dar e clar că trebuie să luptăm pentru această uniune a inovării, trebuie să încercăm să depășim toate provocările cu care ne vom uh, confrunta. Vă mulțumesc pentru sprijinul dumneavoastră, sper să primesc comentarii din partea dumneavoastră pe viitor. Domnul președinte, vă mulțumesc foarte mult pentru această prezentare de început. Urmează domnul Tusnovski. Děkuji, pane předsedo. Eh, já bych navázal na paní Mulțumesc, domnule președinte. O să continui ideea raportoarei, pentru că, în calitate de raportor mm, din partea grupului ECR, mi se pare și mie această discuție foarte importantă. Inovația este, fără îndoială, unul dintre cele mai importante instrumente pentru accelerarea procesului de competitivitate la nivelul Uniunii Europene, pentru că ciclurile de inovare în cadrul Uniunii trebuie să recunoaștem, din păcate, că sunt mult mai lungi decât în Statele Unite ale Americii sau în economiile de succes din Asia. Inovarea din perspectiva noastră, nu se referă doar la aspectele tehnice, ci și la cele menționate de raportoare. Și cred că această abordare foarte largă este cea potrivită. Doar trei note ca adăugare, dacă îmi permiteți. În primul rând, raportarea a vorbit deja despre acest lucru, achizițiile publice. Sunt instrumente foarte importante uh, de, pentru sprijinirea creșterii. În raport, se pune întrebarea retorică dacă nu ar trebui să stabilim obiective și norme uh, specifice cu aplicare universală. Eu m-aș opune acestui lucru, domnilor și domnilor, pentru că mă tem că dacă definim asemenea norme stricte, ar putea duce la o restricționare a rezultatelor acestui program fiindcă s-ar putea transforma într-o barieră în fața intențiilor de inovare ale diverselor state sau regiuni, care dintr-o dată ar trebui să se gândească, uite, trebuie să respectăm aceste seturi de norme, care sigur că reprezintă bariere până la urmă, în spectrul foarte larg de activități acoperite de termenul de inovare. Noi vrem să accelerăm inovarea prin cercetare și dezvoltare și să punem în practică ceea ce s-a realizat deja. Următoarea mea observație se referă la discuțiile foarte interesante, după părerea mea, și raportoarea a vorbit despre acest lucru și mm, mă refer la aspectul de finanțare a inovării. Cred că este necesară o discuție foarte amplă finanțarea și accelerarea întregului proces de inovare reprezintă cel mai important subiect al zilei. Uh, este foarte strâns legată de cercetare și dezvoltare și, din nou, dați-mi voie să folosesc o asemănare cu Statele Unite. Europa folosește un sistem de fonduri, dar este evident că el nu este atât de flexibil cât ar trebui să fie. Este foarte mult împovărat din uh, cauza birocrației și de aceea trebuie să investigăm alte posibilități, fie, dacă, fie că e vorba de noi emisiuni de obligațiuni sau de alte mijloace pentru susținerea cercetării, a tehnologiei sau a științelor sociale. Nu cred că acest lucru trebuie considerat o investiție de risc major. Uh, după părerea mea, trebuie să fim cât se poate de flexibili în cadrul ciclului inovării, pentru că, la urma urmei, intenția noastră este aceea de a transpune cercetările în domeniul inovării în viața de zi cu zi. Și vrem să folosim cât mai multe cunoștințe noi se poate. De aceea eu, ca raportor, salut această dezbatere și cred că va fi una foarte interesantă. Pe de altă parte, nu cred că trebuie să discutăm în termeni atât de vagi încât să sfârșim cu o dezbatere filozofică, ci trebuie să fim practici, să căutăm posibilități de eliminare a barierelor care fac adesea ca tot ciclul inovator în Europa să fie mai lung decât în alte state. Vă mulțumesc pentru atenție și mulțumesc raportoarei pentru observațiile sale. Eh, Doamna Badia Icurcet. De, cum oponente de la Comisiune de cultură. Mulțumesc, domnule președinte. În calitate de raportare din partea Comisiei Cultură, am câteva observații și o să încep prin a-i mulțumi și uh, a o felicita pe doamna Merkes pentru că a pregătit un raport foarte ambițios pentru un subiect care este esențial pentru dezvoltarea economică, socială și culturală a Uniunii Europene. Fără îndoială, această Uniune a Inovării este în centrul uh, programului Europa 2020 și este o provocare extrem de importantă pentru Uniunea Europeană, care ne va determina în totalitate viitorul. Prin urmare, discutăm o chestiune absolut esențială. Comisia Cultură a redactat un aviz în timp foarte scurt pentru că noi am considerat că pentru educație și formare ă, trebuie să ne exprimăm și noi punctul de vedere și Opinia noastră acoperă subiecte care trebuie avute în vedere și în viitor și sunt convinsă pentru că am discutat deja cu doamna Merkes că ea le va îmbrățișa și sunt trei pe care le consider de importanță deosebită. Inovarea trebuie văzută ca un concept foarte larg, în primul rând, care acoperă nu doar tehnologia și producția, ci întreaga economie. Și Totodată, inovarea trebuie implementată în tot procesul, de la ideea inițială până la produsul final. Deci, inovarea merge mână în mână cu cunoașterea. Avem nevoie de modele noi, de modele mai flexibile, mai participative în toate sectoarele, cum ar fi industria culturală, care are un extrem potențial creativ care ar putea fi exploatat mai bine. Totodată, avem nevoie de o rețea de universități europene de excelență cu o mai mare mobilitate. Avem nevoie de un spațiu european de cercetare unde să maximizăm sinergiile și potențialul inovator al Uniunii Europene. Și asta înseamnă că avem nevoie de o mai mare colaborare între universități și companii și, după cum a spus doamna Merghis, regiunile sunt cele mai apropiate de companii și de cetățeni totodată. Și acum, mai mult decât niciodată, reducerile uh, din educație din toată Europa trebuie să, să ne folosim de ele pentru a spune că fără educație și formare nu o să ne putem uh, atinge obiectivele privind 2020. O să fac o scurtă remarcă și vis-a-vis -vis de ceea ce a spus doamna merkis despre cetățeni și despre faptul că cetățenii sunt în centrul acestui proces. Sunt complet de acord, dar pentru ca procesul să fie unul reușit, aș spune că există un aspect esențial care trebuie avut în vedere. Majoritatea cetățenilor, cu companiile e puțin altfel, dar majoritatea cetățenilor nu știu foarte clar care sunt conceptele de inovare. E un lucru foarte distant de ei și atunci trebuie să le explicăm. Trebuie să fim uh, convinși că ei pot participa la inovare, că au încredere în procesul nostru de inovare și că îl cunosc. Deci trebuie să ne asigurăm că oamenii știu ce facem pe parcursul totul întregului proces. Uh, Doamna Merkis a mai vorbit și de inovarea socială, un alt aspect foarte important. Trebuie să stabilim exact ce înseamnă asta, dar am câteva observații pe care eu le consider asociate cu inovația socială. Combaterea sărăciei, îmbunătățirea educației și a formării, combaterea ratelor de abandon școlar, și toate acestea sunt chestiuni pe care noi le-am tratat în uh, Comisia pentru Cultură. Avizul nostru a fost finalizat, sunt sigură că îl veți primi în curând și sper ca observațiile noastre să fie avute în vedere. Mulțumesc! Domnul Șații Macachis, Vă mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi de toate, dați-mi voie să-i mulțumesc raportoarei pentru faptul că a fost dispusă să se întâlnească cu raportorii din umbră de la bun început și colaborarea între noi vă asigur că a fost una foarte strânsă. Sunt încântată de, fapt, încântat de faptul că doamna comisar pune inovarea atât de sus în uh, ordinea ei de zi. Am cerut mult timp uh, comisiei să rezolve problema inovării. Cred că odată cu renumirea Direcției Generale pentru Cercetare și Inovare se va înțelege odată pentru totdeauna că cercetarea și inovarea merg mână în mână. E necesar ca statele membre să în, înțeleagă că în la nivel de produse inovatoare, în ciuda tuturor realizărilor din ultimii ani, uh, ele se află în spatele Chinei și uh, Statelor Unite în continuare. Însă, aceste inova- uh, parteneriate pentru inovare nu reprezintă un element nou pentru, pentru mine. Există deja de ceva vreme. După părerea mea, aceste inițiative și parteneriate sunt o măsură care ne stă la dispoziție pentru a da o structură logică tuturor efortelor uh, noastre, eforturilor noastre privind inovarea. Să ne gândim că în uh, cadrul uh, în cadrul în cadrul programului cadru, cadru 4 de cercetare, doar 40% dintre fonduri au fost asigurate sau puse la dispoziția cercetării. Uh, ne dăm seama că ceva nu merge bine aici. În uh, în uh, raportul pe care îl discutăm în momentul de față se vorbește atât despre industrie cât și despre aspectele sociale. Avem de trei ori menționată industria, de nouă ori uh, aspectele sociale. Deci e clar că trebuie în momentul de față să ne cristalizăm ide- ideile și să înțelegem clar în ce direcție vrem să mergem pe viitor, pentru că ideea uh, pe care o consider eu cea mai potrivită este capitalizarea de risc pe viitor. Trebuie să ne gândim la produsele care au avut succes în trecut. Skype, spre exemplu, este un produs al uh, programului uh, CIP al Uniunii Europene. Un program de succes uh, sprijinit și de Banca Europeană de Investiții. Toată lumea cunoaște în momentul de față Skype. Este un produs inovator, revoluționar. Deci e clar că dacă e să vorbim despre finanțare, trebuie să reușim să combinăm fondurile. Trebuie să avem, pe de o parte, uh, risk fine, uh, RSSF-uri și, de asemenea, să punem accent pe acele proiecte uh, care, deși par riscante la, la început, s-ar putea să fie, să dea rezultate uh, pe viitor. Deci, dacă cu ajutorul acestor, uh, dumneavoastră, doamnă, mm, doamnă raportare, vorbeați și despre bonusuri, despre trecerea la sistemul de bonusuri în finanțarea inovării. Ei, cei care cu ajutorul RSSF reușesc să obțină rezultate ar trebui poate pe viitor să primească și un, uh, și un bonus. Deci, deocamdată, haideți să, să ne bazăm pe uh, structurile deja existente. Pentru că ce sens are să oferim bonusuri pentru anumite produse care sau idei care nu vor aduce niciun fel de profit. Deci, haideți să punem accent pe risc, să uh, utilizăm într-o manieră eficientă ca, uh, capitalul. Uh, avem deja aceste aceste idei în demararea activităților noastre, haideți să le punem uh, în, uh, în aplicare în adevăratul sens al cuvântului. Însă așa ceva funcționează doar în momentul în care la licitații ne concentrăm pe teme foarte importante. Dumneavoastră vorbeați despre achizițiile publice, o temă importantă. Uh, cum e să creăm, uh, să, cum e ca prin, uh, cum putem ca prin achizițiile publice să sprijinim produsele și, uh, și serviciile inovatoare. Nu putem însă să sprijinim inovarea prin intermediul achizițiilor publice fără a ne schimba uh, ideea pe care, ideea care stă la baza achizițiilor publice în, mo- în momentul de față. Avem și nevoie și aici de, uh, de o uh, reformare. Avem nevoie de inovație, e clar, însă avem nevoie de stabilirea unor obiective clare. Haideți să spunem, 30% dintre uh, toate contractele publice trebuie să fie acordate în domeniul energiei, în 20% în domeniul cine știe uh, care. În orice caz trebuie să reformăm, reformăm lucrurile acestea. Deci, haideți să punem uh, accent pe RSFF și pe inovare. Domnul Lanche, da, vă mulțumesc foarte mult pentru a porni de la ce spuse de antevorbitorul meu. Dați-mi voie să vă spun că uh, implicarea industriei în cad- programul cadru pentru cercetare uh, nu este neapărat uh, uh, cea mai fericită alegere, pentru că, gândiți-vă, companiile, industria are venituri și uh, fonduri la dispoziție mult mai mari decât cele care ar putea fi puse la dispoziție de programul nostru cadru. În orice caz însă, nu spun că nu ar trebui să definim și să creăm anumite obiective strategice pentru industria europeană. Am putea să spunem care sunt problemele cu care ne confruntăm, care sunt domeniile în care trebuie să intrăm într-o competiție directă cu uh, ceilalți actori de la nivel mondial și care sunt domeniile pe care trebuie să punem accent. Ei, tocmai aceste, aceste aspecte nu sunt neapărat clarificate în propunerea Comisiei. Cred că aceste puncte strategice esențiale trebuie să fie clarificate și definite. Și să mai pune întrebarea unde, în ce domenii va fi esențială inovarea pe viitor. Pe lângă programele uh, uh, importante la nivel european, cred că ar trebui să ne gândim și la contextul regional și trebuie să ne gândim și la micile și uh, întreprinderile uh, mijlocii. Și atunci, uh, dacă facem lucrul acesta, ne vom da seama că uh, companiile mici nu sunt neapărat uh, bine tratate din punct de vedere al ajutorului pentru inovare. Însă ne dăm seama că IMM-urile sunt surse, pot deveni surse a inovării și tocmai de aceea trebuie să, în, re, să schimbăm mod, modalitățile de, finanțare, de finanțare astfel încât tocmai acele aspecte strategice stabilite de noi să fie sprijinite. Haideți să, să să luăm un exemplu din Germania. În, în Germania există regiuni în care există o legătură strânsă între universități și companii. Ă, companiile mici și mijlocii încearcă pur și simplu să absoarbă informațiile inovatoare create de universități. Ei, trebuie, pornind de la acest exemplu, după părerea mea, să sprijinim cooperarea regională și structurile re- regionale. Nu doar uh, companiile sau cercetătorii pot uh, pune în aplicare sau pot uh, crea inovare, produse și servicii inovatoare, ci și angajații pot face lucrul acesta. Pot fi stimulați angajații pentru inovare pentru a depune eforturi spre inovare în cazul în care, prin contractele de muncă și în urma negocierilor salariale, primesc anumite bonusuri, premii pentru toate ideile inovatoare pe care le, le aduc. Așadar, trebuie să fie sprijiniți to- toți cei uh, care încearcă să uh, contribuie la creșterea uh, Um, inovării la nivel european. Domnul Lambert. Mai întâi, vreau să susțin intervenția domnului Ceațimarcachis și să merg mai departe cu această idee. Eu văd inovarea ca un sistem în care trebuie să împingem, să ridicăm și să tragem activitățile. Uh, prin împingere mă refer la ceea ce spunea colegul uh, vis-a-vis -vis de uh, RSSF. Și știm că Europa nu este acolo unde ar trebui să fie. RSSF e o inițiativă mai degrabă publică, dar uh, trebuie să punem accentul și pe capital și să face legătura cu politicile regionale, dar și cu ceea ce facem la Econ vis-a-vis -vis de reglementarea fondului de investiții. Și trebuie să facem mai multe pentru a accelera capitalurile. Știm că este nevoie de timp pentru a ajunge la un nivel comparabil cu Statele Unite. Nu știu dacă vom ajunge acolo, dar aceasta este direcția în care trebuie să ne îndreptăm. Știți și că există o serie de probleme și unul dintre cele pe care vreau să le menționez și am discutat despre asta în uh, întâlnirea raportorilor din umbră este problema standardelor. Știm că asta poate reprezenta o problemă. În electromobilitate știm că dacă ne învârtim pe loc, atunci restul lumii va fi cea care va stabili standardele, înainte ca noi să ne dăm seama. Și atunci aș spune că trebuie să ne să punem accentul pe stabilirea rapidă a standardelor și dacă vrem un standard 100% perfect, va dura secole până să ajungem acolo. Deci la un moment dat trebuie să facem compromisuri, pentru că și viteza și momentul oportun sunt importante. Să trec acum la aspectul de forțare a lucrurilor, pentru că modelul de inovare în Europa ține de acest lucru. Se stabilesc uh, standarde, se stabilesc obiective și se stabilesc regulamente pentru a încuraja inovarea. Așa acesta este motorul care acționează de obicei inovarea în Europa și, în acest sens, dați-mi voie să fac legătura cu uh, discuția privind inovarea uh, orientată înspre rezultate. Nu cred că trebuie ca pentru fiecare element să stabilim rezultate foarte uh, specifice pentru că ajungem la birocrație și, până la urmă, cine suntem noi să spunem că ne așteptăm la asta, asta și cealaltă? Cred că trebuie să definim rezultatele ca răspuns la marile provocări uh, ale societății. Vorbeați despre eficiența energetică, eu aș vorbi despre eficiența resurselor în mare, apoi îmbătrânirea. Putem stabili uh, standarde măsurabile, să spunem cât, durea, cât timp poate lumea să trăiască decent acasă. Și aici cred eu că noi, ca și Comisia ITRE, ar trebui să avem un rol de lider mai puternic. Pentru că atunci când discutăm despre aceste mari provocări ale societății și mă gândesc desigur la reducerea emisiilor, de pildă, la eficiența energetică, aceste lucruri și în aceste domenii ITRE are o atitudine mai degrabă defensivă și spune ar trebui să fim atenți, să nu fim prea ambițioși pentru că restul lumii nu se mișcă atât de repede și ne punem singuri piedice și înțeleg toate aceste lucruri, dar trebuie totodată să recunoaștem că dacă avem ambiții reduse, atunci vom avea și rezultate reduse. Și restul lumii nu are neapărat asemenea ambiții. Unii dintre ei, nu toți, au ținte chiar ambițioase. Și chiar dacă ele nu au caracter obligatoriu, de exemplu când guvernul chinez stabilește un, uh, o țintă, poporul știe că va trebui la un moment dat să ajungă acolo pentru că dacă nu se întâmplă ceva rău. Nu acesta e modelul meu, dar ce spun eu este că dacă... This is not the best way to end up first. Uitați-vă la Barcelona și Real Madrid. Dacă ai o atitudine defensivă, atunci nu ai cum să câștigi. Și atunci eu cred că trebuie să alegem atitudinea de lider. Nu e momentul să renunțăm la potențialul de uh, leadership industrial. Nu e doar vorba de a apăra ceea ce avem, ci de a avea glo- poziții globale de leadership și de aceea trebuie să fim mult mai ambițioși decât suntem. Și am uneori senzația că ITRE e locul unde suntem mai degrabă defensivi, deși noi suntem Comisia de Inovare la urma urmei. Și nu e vorba de această comunitate, dar trebuie să recunoaștem că avem colegi foarte defensivi. Și atunci aș spune că noi toți ar trebui să atragem toți colegii să fie mai ambițioși și din cealaltă grupuri să fie un pic îndrăzneț, să-și asume riscuri, să spune, da, avem ținte ambițioase. Așa aș spune eu că trebuie să fie o politică rezultată, uh, orientată spre rezultate. Și dacă eșuăm cu 2%, asta este, dar cel puțin am încercat să adoptăm o poziție de lider. Și acum o să fac legătura cu ceea ce a spus domnul Tosenovski privind uh, achizițiile publice. Este un instrument foarte puternic. 17% din PIB reprezintă achiziții publice. Poate spuneți că e prea mult, dar nu contează. Atât se cheltuiește în prezent. Avem posibilitatea să includem criteriile de inovare deci de socia sociale și de mediu care determină inovarea. În prezent, 3% din PIB, așa cum sunt normele stabilite, cheltuielile publice în, calitate de, în măsură de 3% sunt eligibile pentru aceste criterii. Cred că ar trebui să extindem și să facem o legătură cu Comisia IMCO anul viitor, când vor revizui normele de achiziții publice, să încurajăm să extindă posibilitățile pentru aceste criterii și, domnule Tosenovski, nu sunt de acord cu dumneavoastră. Trebuie să stabilim obiective cu caracter obligatoriu. Pentru că, dacă nu, când lucrurile au caracter obligatoriu, de fapt, nu faci decât să favorizezi inovatorii, să favorizezi companiile și actorii care pot produce și pot furniza produsele care ne duc înainte. Și asta vrem să facem. Nu cred că trebuie să fim noi cei care să apărăm statul pe loc. Eu sunt destul de uh, liberal. Nu e vorba E vorba de creare distructivă și sunt companii care vor dispărea, asta e viața, dar eu nu vreau ca acele companii care ar putea să meargă înainte să nu o facă. E întotdeauna vorba de alegere. Când favorizezi o poziție defensivă, atunci împiedici apariția de noi actori și aici vă îndemn și ne îndemn pe toți să fim puțin mai curajoși. Și acum doar câteva observații scurte parteneriatele pentru inovare, singura mea îngrijorare în acest domeniu este că să nu facem o structură guvernamentală uh, foarte mare. Trebuie să fie lucruri operaționale și nu comisii mari în care să se hotărească prin consens și să nu se realizeze nimic la uh, urma urmei. Iar în ceea ce privește social contra industrial, după părerea mea, inovația socială e, se referă la felul în care ne organizăm viața și, într-adevăr, uneori avem nevoie de tehnologie, alteori e vorba de organizare și modele de afaceri. Eu cred că e vorba întotdeauna de o combinație a acestora. Suntem foarte buni uneori la inventarea de tehnologii, dar transpunerea acestora în soluții funcționale este uneori dificilă. Și aici fac eu legătura cu social. So- inovarea socială se referă la implicarea oamenilor în schimbare și în schimbarea stilului de viață la urma urmei. Cam asta am avut de spus, deci vă îndemn să fiți mai curajoși. Schön. Jetzt muss ich doch mal zwei Sätze sagen. Mulțumesc. Vreau și eu să spun acum două lucruri. Mai am încă 5 vorbitori pe listă, plus comisia și raportorul și ne-au mai rămas doar 10 minute de dezbatere. Singurul fel în care pot să vorbească toți este dacă toți își limitează timpul de vorbire. Domnul Van Nistelrooy, da, domnule președinte, mulțumesc și mă bucur că sunt primul de pe lista de 5 vorbitori. Eu mă bucur să o susțin pe doamna Merkis în abordarea sa. Sigur că trebuie să aprobăm uh, colaborarea și coordonarea în domeniul inovării. Am avut aceste inițiative FAR, agenda de la Lisabona și așa mai departe. Am avut uh, mult vânt în pupa, dar uh, nu am făcut și progres. Deci trebuie să ne ameliorăm. În legătură cu aceste inițiative FAR, eu am mari îndoieli în legătură cu eficiența acestor instrumente am putea avea instrumente gen regulamente și așa mai departe. Însă eu mă întreb dacă ce este nou aici în rapoartele uh, voastre chiar e atât de nou, pentru că ați uh, prezentat uh, zeci de inițiative și toate implică foarte multă birocrație. Deci eu cred că adevărata valoare a raportului doamnei Merkis este să ne asigurăm că nu primim și mai multe impulsuri, ci că încercăm să promovăm inovarea în moduri cu adevărat inovatoare, pe baza regulamentelor și reglementărilor existente, care trebuie adaptate până în 2013, conform, după ce se va încheia programul cadru 7 și uh, se vor renoi fondurile regionale. Deci, dacă dorim să schimbăm inovarea, trebuie să creăm o sinergie mai mare între instrumente. Și trebuie să facem acest lucru în mod uh, inovator. Comisia noastră nu ar trebui să joace un rol soft aici, ar trebui să se implice cât mai mult și mai serios. Domnul Șații Markakis a vorbit despre uh, analiza profundă a folosirii fondurilor regionale și a modului de a folosi cercetarea. Acesta este un alt domeniu care va genera sinergii și cred că este important ca raportul dumneavoastră să se refere la acest lucru specific și nu doar uh, să sugereze o intenție. În cele din urmă, cred că trebuie să uh, consultăm și Comisia Regii în legătură cu anumite chestiuni. Vreau să vorbesc și despre chestiunea ghișeului unic și a finanțării. Îmi place cum le-ați prezentat în raport, însă, după părerea mea, cred că contează ca în versiunea finală a raportului dumneavoastră să arătați ce trebuie să fie modificat în reglementări și să identificați domenii de cooperare eficientă și vă stau la dispoziție să vă ajut. Domnul Odi. Eh, grazie, președinte. Ehm, Domnul Prodi, mă scuzați. Mulțumesc. Sunt raportor din umbră la Comisia ENVI și m-a uh, interesat foarte mult acest text. Foarte pe scurt, cred că va trebui să schimbăm modul în care uh, gândim. Pentru că societatea civilă trebuie să uh, absoarbă acest concept al resurselor naturale limitate. Trebuie să înțeleagă odată că pământul nu mai poate să facă față tuturor nevoilor noastre. Deci e nevoie de o schimbare de mentalitate, o schimbare culturală, ca să putem să apreciem cu adevărat capitalul uman, capitalul social și de mediu și cel al materiilor prime. Pentru că toate acestea reprezintă un bun comun pe care trebuie să-l recunoaștem ca atare iar valorizarea acestui patrimoniu și a acestor aspecte va contribui la reducerea presiunii asupra consumului de resurse materiale și va permite progresul societății civile. Deci toți cetățenii vor avea de câștigat. Trebuie să găsim și un mod de a orienta cercetarea și dezvoltarea. Pentru că toate acestea se realizează pe termen lung dacă vrem să fim siguri că uh, ne îndreptăm în direcția cea bună, trebuie să ne coordonăm toate eforturile de cercetare și de inovare. Și în acest sens, mi se pare esențial ca toate comisiile uh, care sunt implicate să emită avize și să fie toate luate în considerare, pentru că eu cred că e vorba de un efort comun. Doamna Carvalho. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să-i mulțumesc doamnei Mechis pentru acest document de lucru și pentru comentarii și salut și comunicarea Comisiei privind Uniunea Inovării. Este un document foarte bun în care se prezintă corect inovarea ca fiind o consecință a educației, a cercetării, a funcțiilor de piață, a condițiilor cadru și sunt de acord și cu definiția mai extinsă a inovării. Am vorbit aici despre inovare socială. Eu cred că și inovarea regională este foarte importantă. Și aș dori să adaug că inovarea instituțională este importantă, mai ales inovarea în domeniul serviciului, serviciului public. Trebuie să ne gândim la restructurările pe care le fac acum serviciile publice din cauza crizei și să vedem dacă nu este cumva o șansă de a inova aici și de a introduce noi tehnologii în serviciul public. Aș dori însă ca documentul să aibă un echilibru mai mare între diferitele tipuri de inovare. Și eu cred că ar trebui să fie subliniată mai mult inovarea industrială. Uniunea inovării va ține cont de competitivitatea uh, industriei europene într-o lume globalizată. Trebuie să se stimuleze investițiile în acest sens pentru a spori competitivitatea și a menține rolul nostru ca exportator într-o lume globalizată. Cred că trebuie să permitem sectoarelor industriale emergente să uh, iasă la suprafață, dar trebuie să uh, avem mare grijă cum ne plasăm în lume. Și dacă ne uităm la tabela de marcaj pregătită de comisie, cea din 2009 pe industrie, vedem că primul sector european este uh, sectorul automobil și producerea, producția de bunuri. Trebuie să ne păstrăm poziția de lider aici și să adaptăm acest sector la um, noile condiții. Trebuie neapărat să rămânem lideri în exporturi în acest sector, în domeniul globalizării. Mulțumesc! Vă mulțumesc. Am, uh, am ignorat-o pe doamna Sartori, raportor din umbră. Eh. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte rapid, dat fiindcă nu mai avem timp, ca raportor din umbră PPE am participat la reuniunea din 4 noiembrie, organizată de doamna raportor, și sunt de acord cu toți colegii care au vorbit înaintea mea. Este într-adevăr un document foarte important și uh, munca depusă de doamna raportor este excelentă. Personal, Aș dori să insist asupra câtorva puncte care mi se pare esențiale și uh, să uh, insist ca această temă a inovării să devină, cum s-a mai întâmplat și în trecut, un element transversal, adică un element care uh, este prezent în absolut toate regulamentele și directivele Uniunii Europene. Cred că această uh, proprietate de transversalitate este esențială, pentru că e foarte bine să reflectăm la probleme specifice din sectoare specifice, dar trebuie acum mai ales să ne dăm seama că începând de astăzi tot ceea ce se face și se va face în Europa va trebui să țină cont de caracterul inovator. Primul lucru. Cea de-a doua observație. În ceea ce privește inițiativa noastră, nu vreau să repet ceea ce s-a mai spus și ceea ce s-a mai făcut, programele de cercetare, inovarea în domeniul administrației publice. Vom vedea cum vor evolua toate acestea, dar mai este un aspect cu care sunt de acord și pe care vreau să îl pun în evidență. Este uh, acel ghișeu unic de care s-a vorbit atât de mult. Cred că este un lucru strâns legat de această uh, reducere a birocrației. Este o altă mare provocare a Uniunii Europene și este un subiect foarte important, mai ales pentru IMM-uri care nu au structura care să le permită să reziste în această lume atât de complicată din ziua de astăzi. Trebuie să insistăm asupra acestui ghișeu unic ca să ajutăm IMM-urile. Și încă ceva, cred că Europa trebuie să aibă drept obiectiv să apere proprietatea intelectuală, desigur, dar și să uh, facă să progreseze societatea cunoașterii. Foarte multe brevete au fost depuse, însă nu sunt recunoscute public și deci nu sunt utilizate. Și ultimul punct, deși aș mai avea eu multe de spus, dar nu mai avem timp, așa că nu e cazul să prelungim discuția. Trebuie să încercăm să fim mai sintetici și mai puțin filozofici, să nu ne pierdem în uh, discursuri uh, sfărăitoare, pentru că uneori cam exagerăm. În ultimul rând, deci, cum spuneam, achizițiile publice. Cred că este foarte important ca atunci când vorbim de contracte de achiziții publice să se dea indicații precise în legătură cu acestea. Sigur că există o directivă întreagă referitoare la contractele de achiziții publice, dar cred că trebuie să insistăm pe acest spațiu al inovării. Și prin inovare trebuie să înțelegem și această uh, Uh, proprietate transversală, nu să ne concentrăm pe o temă sau alta. Eu știu că e la modă astăzi să se vorbească de ecologie și mediu, însă inovarea se referă și la securitate, și la sănătate, și la multe alte teme. Bun, cred că acest document va fi foarte interesant și numele grupului meu îmi iau angajamentul să particip și să vă ajut la redactarea lui. Domnul Odi. Mulțumesc, domnule președinte. În acest dosar eu uh, doresc să cer mai multe definiții, pentru că se vorbește de cercetare și de inovare. Vreau să știu ce e cercetarea și ce e inovarea. Generalul de Gaulle spunea că sunt mulți uh, care cercetează și care caută. Mai avem nevoie și de unii care să găsească. Poate că ar trebui să înlocuim cercetătorii cu inovatori, însă e nevoie de definiții, după părerea mea. În al doilea rând, în acest dosar lipsește un mare capitol, inovarea din domeniul mediului. Am vorbit de inovare în industrie, în economie, sunt capitole excelente din, legate de domeniul social. Cred că lipsește un capitol important, inovarea în domeniul mediului și domnul Prodi a spus-o în legătură cu resursele care sunt din ce în ce mai reduse. Apoi, se vorbește despre inovarea în sectorul public. Eu vin dintr-un stat membru care face foarte multe inovări în sectorul administrației publice și cred că trebuie să fim foarte prudenți în legătură cu inovarea în sectorul public și să avem grijă mai ales ce facem în administrație. În al patrulea rând am o, o, încă ceva de spus raportoarei noastre în sinteza Comisiei Europene, la primele patru puncte se menționează relația cu statele membre. Eu aș propune ca cât mai repede să fie implicați și cei din parlamentele naționale, pentru ca legătura Parlamentului European cu parlamentele naționale pe aceste subiecte importante să uh, nu ducă la uh, să facă în așa fel încât să nu existe divergențe între Uniunea Europeană și statele membre și de asemenea să ținem cont de opinia Comitetului Regiunilor. Doamna Herzog. Mulțumesc, domnule președinte. Am să fiu foarte succintă. La dezbaterea bugetară am văzut că cei de la Consiliu sunt reticenți în ceea ce privește susținerea inovării la nivel european și la fel și la nivel național. Se pare că în foarte multe state inovarea este victima programelor de austeritate. De aceea eu aș dori să spunem cât se poate de clar că, deși inovarea devine o politică comunitară prin tratatul de la Lisabona, este necesară și implicarea guvernelor naționale. Și trebuie să măsurăm cumva ce fac aceste guverne și trebuie să se măsoare, cum spuneam, activitățile guvernelor din statele membre și rata lor de reușită. Pentru că uh, Uniunea Europeană cere, este cea care cere bani de la Consiliu, dar apoi se măsoară performanța de fapt după ce au făcut statele membre și nu mai primim finanțare după aceea pentru că nu există rată de succes. Este deci esențial să nu uităm statele membre. Danke sehr, dann darf ich der Kommission... Vă mulțumesc. Atunci dăm uh, cuvântul reprezentantei Comisiei, dacă dorește să, să intervină într-o manieră foarte succintă. Vă rog. Very much, Chairman. I understand you are in a rush. Vă mulțumesc. Știu că vă grăbiți. Vreau să îi mulțumesc doamnei raportor pentru efortul susținut intervențiile tuturor celorlaltor raportori din umbră și a celorlaltor uh, europarlamentari au fost foarte interesante. Dați-mi voie să mă acces pe trei puncte. Domnul Lambert și alți vorbitori au spus că trebuie să fim foarte ambițioși. Altfel, clar nu vom reuși să obținem rezultatele pe care le scontăm. După cum spunea de asemenea doamna Sartoris, uh, Sartori, avem nevoie de o transversalitate a tuturor uh, politicilor. S-au menționat deja politica regională, politica de sănătate, etc. În ambiția noastră însă trebuie să ne amintim că trebuie să rămânem să fim inteligenți și să continuăm consolidarea, consolidarea fin, uh, fiscală. Trebuie să oferim fondurile pe care le avem la dispoziție, însă nu trebuie să ne periclităm viitorul oferind uh, fonduri care ne depășesc posibilitățile. Comisia pune accent de asemenea pe achizițiile publice. În cadrul discuției s-au exprimat o serie de comentarii pe acest sens, însă Comisia consideră că achizițiile publice reprezintă un uh, potențial imens care trebuie să fie exploatat în contextul inovării. O asigur pe doamna Merchis uh, că vom clarifica toate problemele legate de parteneriatele pentru uh, inovare. Avem deja programe uh, pilot pentru îmbătrânirea activă și ne așteptăm ca Parlamentul European să ne sprijine, pentru că pe baza acestor programe pilot vom reuși să uh, stabilim cum sunt guvernate aceste, guver, uh, aceste parteneriate, cum vor da ele randament și sper că în curând veți primi uh, documentele necesare pentru a clarifica toate întrebările legate de programele pilot și parteneriate. Însă aportul dumneavoastră este esențial, vă reamintesc și de asemenea salutăm ideile domnului Șați Marcachis cu privire la mecanismele de oferire a bonusurilor. Aceste mecanisme trebuie să fie luate în considerare și ne asumăm responsabilitatea de a le discuta în detaliu. Aștept în continuare opiniile reprezentanților Comisiei ITRE pe această temă. În ceea ce privește uh, inițiativele uh, Uh, far și parteneriatele. Vă asigur că aceste parteneriate pentru inovare nu sunt uh, instrumente noi, nu sunt menite a fi noi uh, mecanisme de finanțare, ci reprezintă un proces, un cadru care practic uh, nu face nimic altceva decât să sprijine această, această abordare integrată a lanțului de inovare, de la ideea în sine la aducerea pe piață a produsului respectiv uh, respectiv uh, serviciului. Prin urmare, aceste parteneriate nu reprezintă un nou cadru de finanțare, nu reprezintă un instrument nou. Există și alte lucruri de spus, însă îmi dau seama că sunteți în întârziere stăm la dispoziția raportorului și de asemenea tuturor celorlaltor membri în cazul în care au nevoie de ajutor. Vă mulțumesc pentru aceste comentarii. Doamna Merkis dorește ea să intervină din nou. Domnule președinte, știu că nu mai avem timp, însă permiteți-mi să reacționez pe scurt la unele dintre lucrurile care au fost spuse și au fost spuse atât de multe lucruri. Uh, Bineînțeles că trebuie să fim foarte ambițioși și sper să reușim să transformăm în realitate ambițiile noastre. Trebuie să țintim spre stele, însă dacă reușim să prindem luna, e suficient de bine. Uh, îi susțin pe toți, toți colegii care cer ambiție, sunt de acord cu ei. Domnul Lamberts, da, sunt, sunt de acord cu dumneavoastră. Sunt întru totul de acord cu dumneavoastră. Să haideți să fim ofensivi sau, dacă nu ofensiv, haideți să mergem înainte. De asemenea, se spunea că trebuie să sprijinim excelența. Sunt, avem deja o cerere de aviz în acest sens și da, trebuie să cerem uh, uh, ca eforturile să fie susținute în acest sens. Era vorba despre un aviz al Comisiei CULT. Da, trebuie să îndepărtăm, să depășim toate provocările sociale și uh, lucrul acesta este inclus în această idee a Uniunii Inovării. Da, inovarea trebuie să fie peste tot, trebuie să fie sprijinită, trebuie să ne sincronizăm toate politicile, trebuie să ne asigurăm că toate instrumentele de peste tot merg în direcția aceasta in- inovării. Uh, și mă refer uh, și la programele existente deja uh, când spun asta. Aceste pro- uh, programe deja existente trebuie să fie modificate. Normal, guvernele naționale sunt importante, achizițiile publice merită toată atenția noastră și tocmai de aceea sunt încântată de faptul că toate celelalte comisii au cerut un, să, să facă un aviz, pentru că pe calea aceasta putem să fim foarte inclusivi, putem să loc, uh, lucrăm împreună cu IMCO, cu uh, piața comună, etc. În ceea ce privește finanțarea, da, lucrăm la asta, este esențială pentru stimularea inovării și s-ar putea să fim nevoiți să creăm un nou sistem complet diferit. Uh, această uniune a inovării luptă împotriva marilor provocări sociale schimbările climatice sunt clar cele mai mari, uh, cea mai mare amenințare din punct de vedere social pe care trebuie să o depășim. Și da, ne vom concentra asupra acestui aspect. Le amintesc colegilor că în rezoluția noastră am spus cât se poate de clar că utilizarea inteligentă a resurselor stă la baza fiecărui parteneriat pentru inovare. Și cred că spunând asta am spus tot ceea ce trebuia să, să spunem vis-a-vis -vis de această îngrijorare a noastră și anume epuizarea resurselor. Lucrez cu toți uh, colegii, vom răspunde la toate întrebările și vom lua cont de toate comentariile. Domnul președinte, vă mulțumesc. Acesta fiind spus, am încheiat uh, acest punct de pe ordinea de zi. Trecem imediat la vot. Aveți cu toții cartelele de vot la dumneavoastră? Da, foarte bine trecem la primul raport, și anume raportul domnului Marinescu. Este vorba despre metodele de inovatoare de finanțare la nivel european și mondial. Uh, vă rog să luați uh, listele de vot și începem. Com compromisul 1. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? 7. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Domnul președinte își cere scu uh, scuze. Uh, vot pe părți la 7. Prima parte. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Partea a doua. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 8. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Verificăm pe cale electronică. Verificăm votul la 8. Votul este închis. Respins. 9 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 16, două părți, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, respinsă. 29 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 15 pentru, Împotrivă. Abțineri. Respins. Compromisul. Să verificăm însă la 15. Votul este deschis. Votul este închis. Respins. Trecem la compromisul 3 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la partea a doua de la 22. Cine e pentru? Împotrivă? Deci Deci votăm partea a doua de la 22. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. 24 amendament oral. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 23. Prima parte. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Partea a doua. Pentru? Împotrivă? Să verificăm mai bine la partea a doua, amendamentul 23. Votul este deschis. Un, uh, o persoană în plus la PPE. Totul este bine, votul este închis, se adoptă. Trecem la 26. Pentru? Împotrivă? abțineri, respins. 27 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 25 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 30 pentru, Trecem la 30 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 33 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 34 pentru. 34 34 pentru, împotrivă. Abțineri, respins. 35 pe două părți. Prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Do partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, respins. 36 pentru, împotrivă, verificăm la 36, votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. 38 pentru, Împotrivă? Abțineri? Respins. Trecem la 40. Domnule Jado. Vreau doar să mă asigur că 38 s-a adoptat cu amendamentul, pentru că nu s-a menționat. Alors, il y a un amendement oral. Deci există acolo un amendament oral. I-a trecut pe listă. O să verificăm, spune președintele. Pe lista mea e 38 fără amendament oral. So can I read the oral Adu, este zu spät. Also mir wird E prea târziu. Mi s-a spus că amendamentul oral a ajuns uh, prea târziu. Celelalte grupuri însă au fost de acord. Domnul președinte, am strigat 38. Nu am strigat și amendament oral, este greșeala mea, însă nimeni nu mi-a spus. Verif uh, uh repetăm cu amendament oral? Domnul Chichester, un punct de procedură. Domnule pre președinte, suntem împotriva acestui amendament oral în orice caz atunci n-aveți nicio șansă. Văd că există un grup parlamentar care se opune, prin urmare n-aveți nicio șansă. Trecem la 40. La 40, fără amendament oral pentru. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 41. Nu, haideți să verificăm 40 fără amendament oral. Votul este închis. Respins. 41. Două părți. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri, respinsă. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, respinsă. 42, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la două voturi pe părți. 43 cu vot pe părți de două ori. N-am mai văzut așa ceva. Așadar, la primul vot pe părți, prima parte, cine e pentru? Cine împotrivă? Abțineri? Respinsă. Partea a doua, pentru? Împotrivă? Abțineri? Respinsă. Trecem la al, al doilea vot pe părți. Prima parte, pentru? Împotrivă? Abțineri? Respinsă. Partea a doua, pentru? Împotrivă? abțineri, respinsă. Trecem la votul final. Votul electronic este deschis. Votul este închis. Da, s-a adoptat. Felicităm raportorul. Trecem la următorul punct și anume punctul numărul 9. Domnul Turmes punct de procedură. So is a bit in a no mood today, so therefore we, we... Uh, nu am reușit să votăm, dar există o problemă la nivelul procedurilor interne pentru că nu s-a stabilit până când este acceptat un amendament oral și trebuie să clarificăm acest lucru și în uh, întâlnirile noastre de coordonatori, pentru că nu e clar nici pentru grup și nici pentru secretariat. S-a notat, mulțumesc. Am spus deja că e uh, greșeala mea, adică mi-am recunoscut deja greșeala. Am spus lucrul acesta. Dacă uh, există însă cineva împotriva unui amendament oral, atunci amendamentul oral nu mai poate fi votat. Așadar, să trecem la punctul 9, raportul uh, domnului Francisco Sosa Wagner. Trecem la votul propriu-zis, compromisul 2, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 1, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 8, pentru, Nu, se pare că trebuie să votăm și amendamentul 6. Deci la 6. Cine e pentru? Votăm amendament, amendamentul 6. Deci pentru, împotrivă, abțineri. Respins. 8. Pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 9. Pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 10. Pentru, împotrivă, abțineri. Respins. 11. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. 12 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 13 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 14 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 15 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 4. Cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la 16 vot pe părți. Prima parte pentru. Nu, domnul președinte își cere scuze. Prima parte este acoperită de compromisul 4. Votăm doar partea a doua. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Partea a treia. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Trecem la 20. Pentru? împotrivă. Să verificăm. Verificăm 20. Votul este deschis. Votul este închis. Din nou, o persoană în plus la PP. Acum totul e în regulă. Se adoptă. 21 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 22 pentru, Împotrivă. Să verificăm. Verificăm 22. Votul este deschis. Votul este închis. Respins. Să verificăm din nou 22. Deci, verificăm din nou. Uh, votul este deschis pentru 22. Ați votat cu toții, votul este închis. Respins. 24. <laughs> Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 25 pentru. Împotrivă abțineri se adoptă, compromisul 5 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 28 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, compromisul 6. Verificăm însă 28. Bine, verificăm. Votul este deschis. Votul este închis. Da, se adoptă. Compromisul 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 30 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 32 vot pe părți, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, se, e respins. A doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, respinsă de asemenea. 33 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 34 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la votul final, vot pe cale electronică, vot electronic, votul este deschis, votul este închis, se adoptă. Of, îl felicităm pe stimatul coleg. Acesta a fost ultimul vot înainte de Crăciun, un eveniment special, așadar vă mulțumesc că, că ați fost atât de succinți. Dacă domnul Langen își dorește să mai facem, să mai organizăm voturi, vom face lucrul acesta, însă nu e nevoie să părăsiți sala, continuăm discuțiile. Ședința încă nu s-a încheiat. Trecem la punctul 10 de pe ordinea de zi. Este vorba despre relațiile dintre Uniunea Europeană și Consiliul de Cooperare al Golfului. Doamna Nibler, Nibler are cuvântul. Mai întâi de toate, ea și doar ea are cuvântul. Stimați colegi, dacă doriți să vorbiți, vorbiți în afara sălii. Dacă doriți să plecați, părăsiți sala rapid, dar nu ne deranjați pe noi cei care dorim să lucrăm. Domnule președinte, mai așteptăm două minute, nu-i așa, până se liniștește sala. It is, is it possible, dear colleague? Se poate, dragi colegi, se poate? Domnule Brezina, Alejo Vidal Quadras și alții, vă rog frumos, se poate să încetați discuțiile ca să avem timp pentru discuțiile oficiale? Nu e nicio șansă? Bye bye. No, there's no sense to show you. It's the form of discipline. They come too late, they talk,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 Herr Vorsitzender, ich denke, ich kann jetzt schon anfangen. Ist das in Die Ihrem Kollegin Sinne? Niebler darf jetzt. Doamna Niebler are <laughs> voie să înceapă după ce mi-am oprit și eu conversația paralelă. Aveți cuvântul, doamnă Niebler. Da, vă mulțumesc. Stimați colegi, mă bucur să vă pot prezenta uh, avizul meu cu privire la relațiile dintre UE și Consiliul de Cooperare al Golfului. Mai întâi de toate, permiteți-mi să spun că sunt recunoscătoare pentru faptul că Comisia AFET a decis să creeze, să formuleze un aviz de inițiativă, un aviz care se ocupă de relațiile dintre Uniunea Europeană și statele din Golf. Cred că această regiune a lumii este una dintre regiunile strategice cel puțin în, la nivelul politicii externe a Uniunii Europene și tocmai de aceea sunt încântată de acest aviz de inițiativă. Și, de asemenea, sunt încântată de faptul că Uh, și noi, la rândul nostru, ne vom ocupa mai puternic de această temă. Am uh, menționat trei uh, domenii foarte importante pentru comisia noastră în avizul meu. Pe de o parte, colaborarea în domeniul energetic cu statele CCG, industrie, cooperare, în al doilea rând, cu privire la resurse în special și al treilea domeniu, cercetarea și inovația. În primul rând, punem accent pe energie cred că combustibilii fosili care se regăsesc în special în statele CCG reprezintă în continuare pentru Uniunea Europeană uh, cea mai importantă sursă de asigurare a aprovizionării, siguranței aprovizionării energetice. Și tocmai de aceea trebuie să ajungem la un consens cu statele producătoare. În uh, raportul meu am spus că uh, Joint Oil Data Initiative este salutară pentru că acolo se stabilește clar uh, se stabilesc clar datele statistice cu privire la producerea și, de asemenea, exporturile de petrol. Apoi, în ceea ce privește uh, uh, celelalte tipuri de uh, combustibili, Gazul natural și gazul natural lichefiat sunt importante în acest context. Am fost în Qatar, în regiune, cu puțin timp în urmă și am vizitat platformele din uh, zonă. De fapt, mă refer la o platformă extraordinară construită în urmă cu 18 ani în Qatar pentru lichefierea gazelor naturale, care mai apoi uh, sunt exportate în, uh, în exterior exterior. Mă, trebuie să ne întrebăm dacă Uniunea Europeană are o cale de, a, de acces pentru acest uh, gaz uh, natural lichefiat, o cale de acces în adevăratul sens al cuvântului, pentru că o astfel de cale de acces ar duce la diversificarea uh, resurselor de energie sau surselor de energie. Statele CCG sunt foarte interesate de energiile regenerabile și cred că ar trebui să intensificăm cooperarea noastră și în domeniu cu statele din zonă și în domeniul energiei eoliene și energiei solare. Cred că trebuie să facem toate eforturile pentru a investi mai mult în uh, capacități de producere a energiilor regenerabile în zona Golfului. Să trecem la al doilea la al doilea domeniu de mare importanță, resursele. Cred că e nevoie și aici de un parteneriat solid cu statele din Golf. Avem însă nevoie de îndeplinirea a două premise, și anume dărâmarea tuturor barierelor comerciale existente în continuare, pe de o parte, și în al doilea rând trebuie să ajungem la o semnare a acordului de liber schimb. Știți că de mulți, mulți ani Uniunea Europeană lucrează alături de statele CCG pe marginea unui acord de liber schimb. Nu am ajuns la încheierea discuțiilor și cred că și în avizul nostru trebuie să spunem clar că negocierile trebuie să continue, și uh, că cerem de asemenea Comisiei să folosească toate posibilitățile ce îi stau la dispoziție pentru a încheia acest acord. Ultimul punct, cercetarea și inovația. inovarea. Uh, dați-mi voie să vă spun câte ceva din ce am văzut la fața locului și domnul Rubic a fost în acea delegație. Uh, mi se pare că nu știm uh, prea bine care sunt uh, posibilitățile pe care le punem la dispoziția studenților în zonă. Studenții pot lua parte la programul Erasmus Mundus, spre exemplu, însă, din păcate, în zonă aceste pro- programe europene nu sunt prea cunoscute. Cred că, tocmai de aceea, ar trebui să înțelegem noi ceea ce oferim și mai apoi să facem publicitate tuturor acestor programe care, care sunt sunt atât de uh, importante. Cred că ar trebui la rândul nostru să invităm studenți străini în Europa pentru a putea stabili niște relații cât se poate de strânse cu uh, zona universitară din uh, regiunea Golfului. Cred că în avizul meu se spune clar că trebuie să uh, facem aceste eforturi de uh, Um, creșterea gradului de popularitate a programelor universitare europene și, de asemenea, trebuie să colaborăm cu uh, platformele de inovare din zonă. Există foarte multe state în regiunea Golfului, spre exemplu uh, uh, Qatarul, care investesc în crearea de platforme industriale ce pun accent pe inovare, dar aceste platforme nu sunt neapărat cunoscute în Europa și gradul lor de acceptare trebuie și cunoaștere trebuie să fie cunoscut de asemenea. Din păcate, la nivel pol- politic avem o singură reprezentanță uh, în Riad, în uh, Arabia Saudită. Este singura reprezentanță a Uniunii Europene în zonă. Bine, Arabia Saudită este oarecum fratele cel mare al uh, multor viitor emirate din, din zonă. Însă, cu toate acestea, trebuie să încercăm să creăm reprezentanțe europene și în celelalte state ale Golfului, din Golf, chiar dacă ele sunt mai mici. Sper că uh, și uh, Serviciul European de Acțiune Externă va fi de acord cu această propunere a mea. Uh, propunere a mea. În orice caz, pun accent pe cooperarea strânsă cu statele din uh, CCG, în special în, tem- în domeniul energetic, uh, în domeniul uh, resurselor și, de asemenea, în domeniul cercetării și inovării. Acestea sunt propunerile mele, sunt deschisă comentariilor, sper să primesc tot sprijinul dumneavoastră. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc la rândul meu. Mai există doritori, oameni care doresc să ia cuvântul. Paul Rübich, care nu este raportor din umbră. Da, vă mulțumesc, domnule președinte. Vreau să-i mulțumesc uh, Angelicăi Nibler. Ea conduce această delegație foarte, foarte bine. Uh, Raportul, uh, practic, sprijină toate dorințele. Nu pot decât să susțin uh, propunerea ei cu privire la crearea unor ambasade și în alte state din zona uh, Golfului. Acum că avem uh, uh, Serviciul European de Acțiune Externă, că acesta așa demarat activitatea, e important ca în fiecare dintre statele din regiunea uh, Golfului să fie create proprii sau ambasade ale Uniunii Europene. Am reușit astfel să scădem presiunea bugetară asupra bugetelor statelor membre, creând aceste reprezentanțe ale Uniunii Europene. Și această uh, Ace- crearea acestor reprezentanții, cre- reprezentanțe cred că va reuși să, să sprijine colaborarea dintre Uniunea Europeană și uh, statele din zonă. În al doilea rând, uh, dioxidul de carbon este o mare preocupare a noastră a tuturor și uh, tocmai uh, de aceea, cred că ar trebui să inovăm domnitor, uh, domeniul, pentru că uh, dioxidul de carbon ar putea fi folosit, spre exemplu, ca combustibil uh, chimic am cerut și în cadrul altor comisii crearea unor rapoarte cu privire la modul în care științific și tehnologic ar putea fi folosit dioxidul de carbon ca uh, și combustibil chimic trebuie să încercăm să vedem cum put, poate fi folosit în procesul industrial dioxidul de carbon. De asemenea, important este uh, Consiliul European pentru Cercetare. Uh, toate bursele oferite de acestea, acestea ar putea fi importante și pentru state din zonă și, de asemenea, salut în crearea Institutului pentru Tehnologie uh, din Ungaria și cred că și acest institut ar putea să ajute la îmbunătățirea colaborării cu universitățile din statele din uh, regiunea globul, uh, Golfului. La începutul decembrie, lunii decembrie, Uh, toți cei importanți în domeniul petrolului și gazelor naturale se vor, organi- se vor aduna în Qatar, va fi un fel de uh, târg pe care și noi cred că ar trebui să-l vizităm. Vă mulțumesc foarte mult, nu mai există alți uh, doritori? Înseamnă că raportul este atât de bun încât nimeni nu mai are niciun comentariu. E o veste cât se poate de bună. Doamna Nibler, da, dați-mi voie să îi mulțumesc colegului Nibler pentru toate, toate comentariile făcute. Probabil că el va aduce va propune o serie de amendamente pe care le voi cerceta cu mare atenție. Spuneați uh, despre târgul uh, pe teme, uh, tema petrolului și gazelor naturale. Mă întreb dacă nu ar exista persoane din cadrul comisiei noastre interesate de a participa la acest târg. Sigur, va exista în Qatar, va fi trimis în Qatar un reprezentant al comisiei, însă, domnule președinte, cred că și comisia noastră, ITRE, ar putea să-și trimită un propriu reprezentant. Uh, ar trebui să ne gândim la, la lucrul acesta. Dar bine, mai avem timp pentru că târgul respectiv va fi organizat în decembrie, dar 2011. Deci mai avem timp să decidem dacă există interes și din partea a, colegilor din comisia noastră. Bine, vom decide între noi. Okay. <laughs> No, no, no, not me, you know. It's, it's, it's um, Nikolaus time, yeah? Danke. Wir nehmen, wir nehmen den Gedanken mit auf. Uh, in Bine, vom ține cont de această propunere, o vom pune în, în discuție la următoarea ședință. Știți care sunt uh, termenele limită pentru, demar, pentru depunerea amendamentelor? 8 decembrie. Termenul limită pentru depunerea amendamentelor. Deci, dacă vreți să faceți ceva, trebuie să vă grăbiți. Ar fi bine să terminăm uh, problema până la Crăciun. Intervenție fără microfon. Bei diesem Tagesordnungspunkt geht es Trecem la punctul 11 de pe ordinea de zi. Este vorba despre turism și uh, timpul liber și cine ar putea fi raportorul altul decât domnul Makakis. Scuzați-mă pentru această glumă, însă nu mă puteam abține. Mă Așa e, așa e. Sunt gata oricând să-mi iau uh, vacanță, dar din fericire se apropie vacanța de Crăciun. Dragi colegi, doamnelor și domnilor, Turismul este un subiect de competență a comisiei noastre și interesează pe multe persoane, însă chiar domnul Tajani l-a pus pe ordinea de zi și pe bună dreptate. După intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona, turismul este parte integrantă a politicilor europene și Uniunea Europeană a dobândit noi competențe în domeniul turismului. În principal, Uh, competența este să ajute statele membre, dar nu uh, e doar atât. Trebuie să ne asigurăm că Uniunea Europeană va rămâne prima destinație turistică din lume și că turismul este cea de-a treia activitate socioeconomică a Uniunii Europene. Cifrele sunt impresionante. La asta se adaugă și faptul că turismul, ca și societățile, uh, evoluează și trebuie să se adapteze, să ne adaptăm la aceste evoluții. Sarcina noastră la Comisia ITRE este să citim cu mare atenție propunerile Comisiei și eventual să le criticăm. Unii cercetători consideră că Europa este un uh, sit industrial, dar că va deveni probabil în curând un muzeu industrial care va fi interesant pentru turiști. Cifrele vorbesc de la sine. 40% din turiștii din lume merg în Europa. Iar turiștii din afara Uniunii Europene sunt veniți din Brazilia, Rusia, China, India și uh, cifrele cresc foarte rapid, așadar potențialul pentru industria turismului în Europa este foarte mare. Și întreprinderile în acest domeniu sunt uh, IMM-uri în general, ceea ce reprezintă un avantaj pe care noi trebuie să-l promovăm și mai mult. Avem avantaje geografice, avem și politici, politicile pieței interne, care reprezintă o bază stabilă și fiabilă pentru industria turismului. De exemplu, un turist olandez poate să uh, dorească să meargă într-o țară mai însorită și știe la ce se poate aștepta acolo ca standarde și ca servicii. Însă, dacă dorim să dăm o nouă dinamică acestui turism, nu e suficient, trebuie să facem mai mult. Deci, ce uh, sfaturi trebuie să dăm industriei turismului ca să-și amelioreze serviciile? Eu cred că sunt mai multe posibilități aici. În primul rând, în domeniul gastronomiei, ne dăm seama că alimentația este din ce în ce mai mult în centrul uh, de interese ale europenilor care doresc să uh, trăiască o viață sănătoasă. Așadar, trebuie să promovăm dezvoltarea calității, apoi trebuie să ținem cont de evoluțiile demografice, adică există din ce în ce mai multe persoane în vârstă care călătoresc. Așadar, mobilitatea este un factor cheie. Și, de fapt, Revenim la subiectul anterior, pentru că avem nevoie de inovare și în acest domeniu. Avem nevoie de inovare, de parteneriate în acest sens, pentru că este vorba de uh, o prelungire a duratei de viață și aceasta trebuie să se desfășoare în bune condiții. Apoi, standardele din Europa trebuie să fie armonizate și sunt aici două subiecte cheie. Turismul sănătății. Există norme potențiale în cadrul Uniunii Europene și nu numai pentru bazinul mediteranean. Toată lumea, în timpul liber, se îngrijește Cred că fiecare dintre noi merge, mai ales începând de la o anumită vârstă, la medic și deci ca să nu trebuiască să te duci la medic între o reuniune a Comisiei ITRE și o altă reuniune și să nu te stresezi, este poate mai plăcut să mergi la doctor în Spania, în Creta sau în Austria. Turismul medical presupune Uh, călătoria într-o regiune frumoasă din Austria, de exemplu, unde turistul poate să se cazeze la un hotel și să meargă și la doctor să-și facă un control din cap până în picioare. Președintele, dacă mai dai detalii din viața mea personală, eu am să-l sun pe ombudsmanul european și am să cer protecția datelor. Domnul Șațimacachis, să zicem în orice caz că se petrec astfel de concedii în uh, Austria sau în Creta sau în altă parte. În orice caz, eu voiam să spun că domeniul hotelier este din ce în ce mai strâns legat de domeniul sănătății și uh, la comisia noastră am pus bazele prin directiva uh, mobilității pacienților, care se află acum la a doua lectură. Și am creat condițiile de bază pentru că aceste servicii medicale să fie recunoscute de casele de asigurări. Creăm astfel, deci, o nouă dinamică, o nouă posibilitate pentru turiști. Și pentru asta trebuie să avem un uh, standard de calitate, un label de calitate. Cunoaștem drapelurile albastre pentru plaje, de exemplu, care ne arată cât de curate sunt aceste plaje. Am putea găsi un logo de același fel și pentru turismul medical, care să arate că un anumit centru dintr-un loc care este și o destinație turistică îndeplinește criteriile de calitate să zicem că am putea pune cruci albastre pentru centrele de talasoterapie și să aibă o cruce albastră, două sau trei, în funcție de calitate. Știm că oferta va atinge un, o sumă de 4 miliarde de euro în următorii ani. Deci este foarte important să definim criterii de calitate. Comisarii Dali și Tajani s-au gândit deja la acest lucru și cred că putem să-i ajutăm și noi prin propuneri bune. Un alt punct, un punct mai negativ de data aceasta, se referă la circulația rutieră și la numărul de turiști care mor în accidente rutiere an de an, 25.000 de turiști pe an în lume. Regulile nu sunt aceleași peste tot în Europa și în caz de accident, uh, riscă să apară mari probleme. Nu există o omogeneitate a regulilor. Această parte din raport este de competența Comisiei TRAN. Există, de exemplu, cazul acordării de prioritate în sensul giratoriu, care este diferit în Belgia, în Italia sau în Grecia și astfel sporește riscul de accidente nu există condiții omogene în ceea ce privește culoarea uh, semnelor, panourilor de semnalizare. Trebuie să încercăm să obținem aici mai multă uh, omogeneitate pentru a evita riscul de accidente și a scădea mortalitatea. Acest aviz ar putea să strânească o dezbatere. Eu sper să primesc propuneri de amendamente. În ianuarie vom discuta proiectul de aviz, va fi un vot la Comisia ITRE în februarie și vot în plenară în aprilie. Mulțumesc mult! Colegin Rera Madurel. Doamna Rera Madurel. Bueno, muchas gracias, señor presidente. Mulțumesc, domnule președinte. Am să fiu foarte scurtă. Uh, am într-adevăr câteva idei care mi se pare că ar putea aduce o contribuție importantă. Cred că este foarte relevant pentru Comisia ITRE să își exprime avizul cu privire la comunicarea Comisiei pentru Turism, fiindcă este un sector antreprenorial care generează peste 5% din PIB-ul Uniunii Europene și în state precum a mea, 11% din PIB, 9,7 milioane de locuri de muncă sunt tot în sectorul turismului și peste 8 milioane de companii. Prin urmare, în comisia noastră ar trebui să ne concentrăm pe următoarele și o parte din aceste puncte au fost deja prezentate de raportor. Prin urmare, trebuie să acordăm atenție măsurilor care trebuie introduse pentru îmbunătățirea competitivității uh, firmelor din domeniul turismului, în special cu focus pe calitate și durabilitate. Prin urmare, ni se pare că este esențial să punem accentul pe formare și pe relațiile dintre cererile din sector și planurile actuale de formare. Trebuie totodată să cultivăm cercetarea și inovarea, dacă vrem chiar să concurăm în termen de calitate și nu doar de prețuri reduse. Prin urmare, ar trebui să continuăm cercetarea în științele turismului, un domeniu care s-a dezvoltat foarte mult în uh, ultimii ani și oferă rezultate pozitive pentru acest sector. Totodată trebuie să continuăm să elaborăm o cultură inovatoare în acest domeniu și cred că ar trebui să axăm activitățile comunitare pe atingerea trei obiective. În primul rând, o mai bună cunoașterea tehnologiilor existente în sector, în al doilea rând, încurajarea transferului de tehnologii, astfel încât companiile să aibă o poziție mai bună pe piață și să devină mai competitive și, în al treilea rând, promovarea și încurajarea diseminării cazurilor de cele mai bune practici în sectorul turistic, pentru ca acestea să poată fi adaptate la noile oportunități care apar. Crearea unei platforme tehnologice pentru sector, așa cum a sugerat Comisia, este așadar o idee bună, după părerea noastră, deși credem totodată că domeniul său de aplicare trebuie extins, astfel încât să nu acopere doar ceea ce sugerează Comisia. Noi am sugerat mai degrabă să fie o platformă tehnologică veritabilă care să acopere cercetarea și inovarea totodată. Mai am și câteva observații care se referă la uh, competențele ale comisiei noastre. În primul rând, trebuie să identificăm, zic eu, ce contribuții poate aduce sectorul la atingerea obiectivelor identificate pentru a încerca să depășim problemele de deficiență energetică. Totodată trebuie să uh, ținem seama de toate ocaziile pe care ni le oferă tratatul de la Lisabona și aș spune că este vital să analizăm impactul normelor uh, asupra cărora am putea conveni, impactul acestora asupra sectorului Sigur că vom putea intra în detalii cu privire la toate acestea, dar acestea sunt doar câteva reacții inițiale în calitatea mea de raportor din umbră. Mulțumesc, doamna Nibler. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi de toate îi mulțumim raportorului pentru prezentarea foarte bună. Abia aștept textul raportului domniei sale. E important să vorbim și la Parlamentul European despre promovarea turismului în Europa. Asta deoarece turismul și cu toate subtilitățile sale, reprezintă un factor economic foarte important la nivelul Uniunii Europene. Și tocmai de aceea trebuie să înțelegem uh, modul în care putem întări acest domeniu uh, și pe viitor. În al doilea rând, uh, la capitolul ce putem face, să pun întrebarea practic ce poate face politica și ce pot face companiile active în domeniu. Nu cred că aspectul politic ar trebui să fie important în cadrul avizului acestuia. Import- politica per ansamblu, politica comercială este stab- stabilită de către companii în fond și la urma urmei. Important este însă să asigurăm un personal calificat. Uh, de fapt, ne ocupăm deja de lucrul acesta prin intermediul cadrului nostru pentru recunoașterea formării profesionale. De asemenea, uh, regulile privind timpii de lucru sunt foarte importanți în și în acest domeniu al turismului. Îl întreb pe colegul Șații uh, Makakis, cum pot fi respectate regulile din directiva noastră în domeniul turismului. Uh, Deocamdată nu se, nu se poate. De fapt, cred că pe ansamblu este absolut imposibil. Deci trebuie să avem clar în directiva noastră anumite derogări pentru anumite sectoare economice, precum uh, turismul. Iar dacă uh, stimatul coleg Makakis vorbește despre, despre combinarea activităților turistice cu alte tipuri de activități, de exemplu îngrijire a sănătății, etc., am nevoie de mai multe date în acest sens. Și uh, haideți să, vă, să ne gândim la, am, la partenerii americani. În momentul în care un turist vine în uh, Statele Unite ale Americii, el trebuie să plătească ceva mă enervează, sincer uh, să fiu. Uh, vreau să aflu care este efectul acestor reguli introduse în uh, Statele Unite ale Americii. Nu știu cât de mari sunt taxele, 30 de, euro, de dolari per persoană, dar totuși suma se adună. Prin urmare, vreau să întreb în ce măsură aceste, aceste reguli noi, taxe noi introduse în, în Statele Unite ale Americii au dus la scăderea numărului de vizitatori, de turiști care merg în Statele Unite ale Americii. Nu vreau să introducem și noi la rândul nostru o asemenea taxă, însă dacă și alții urmesc, urmează sistemul american sau modelul american, atunci s-ar putea ca și noi să fim nevoiți să facem același lucru. Dar m a interesat care sunt consecințele acestei taxe asupra turismului. Mai există și alți doritori? Da, domnul. Köszönöm, elnök úr, csak eh, Mulțumesc. Eh, vreau să mulțumesc colegului nostru pentru această prezentare. Am fost puțin surprins că comisia noastră se ocupă de acest subiect. Dar, oricum, nu e ceva rău, pentru că este o temă importantă care ne afectează pe toți. Mulțumesc totodată și antevorbitorului meu, antevorbitoarei mele, pentru că o să revin la ceea ce se spunea vis-a-vis -vis de turismul de sănătate. Mi se pare important să încercăm cumva să armonizăm relațiile interne în cadrul Uniunii și să putem comunica cu privire la turism, ținând seama de faptul că avem posibilități și oferim ceva unic în lume. De exemplu, turismul pentru sănătate, utilizarea resurselor uh, termale, care nu se găsesc foarte mult în alte locuri în lume și există și specificități în Europa, în special în anumite țări care nu se regăsesc în altă parte. Uh, poate ține și de creștina, ă, tradiția creștină sau de tradiția culturală europeană. Nu știu cum am putea să-i spunem când ă, vorbim de reclame, de publicitate, ă, posibilități de schi și așa mai departe. Deci Europa poate să ofere mult tuturor și poate încerca să amelioreze calitatea acestor servicii. Domnul Ceaci Marcachis, aveți cuvântul din nou. Da, pornind de la ultimul comentariu, e drept. Pentru că Europa e din ce în ce mai unitară, avem parte acum de grupuri de turiști asiatici care vin și uh, călătoresc prin Europa întreagă timp de 8 zile. Bine, e drept, trebuie să facem, trebuie să facem uh, uh, publicitate pentru Europa. Uh, în uh, Europa există deja taxe de genul uh, celei americane. Există taxe pentru aerul curat, pentru apa termală. Uh, și în Spania, cred că, s-a introdus o asemenea taxă. În ceea ce privește situația din Statele Unite ale Americii, această taxă mai de, are mai degrabă de a face uh, cu uh, măsurile de securitate. Bineînțeles, uh, introducerea taxei nu are un efect pozitiv asupra turismului pe ansamblu, însă lucrul acesta este în, spre binele nostru. Vă mulțumesc pentru toate comentariile. Domnul președinte, vă mulțumesc foarte mult. Uh, putem încheia punctul acesta de pe ordinea de zi. Asta înseamnă că în ianuarie vom vedea proiectul de raport și vom putea să uh, propunem amendamente Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, dar pe, care, pe acesta nu îl putem uh, deschide imediat, pentru că trebuie să aștept, așteptăm ora 11 și jumătate pentru uh, venirea uh, reprezentantului președinției belgiene. Întrerupem ședința sau o suspendăm temporar, însă vă rog să vă întoarceți după uh, după finele pauzei, deci să vă întoarceți până la ora 11 și jumătate pentru a nu mă lăsa pe mine singur împreună cu reprezentantul Belgiei. Așa că uh, relaxați-vă, însă nu fugiți din clădire. Okay. Liebe Kolleginnen und Kollegen, begrüße die Stimați colegi, vă salut pe cei dintre dumneavoastră care v-ați întors. Îl salut uh, de asemenea pe ministrul belgian al climei și uh, politicii energetice, Paul Magnet. Îmi cer scuze numele colegilor care nu sunt prezenți în sală. Se pare că au existat atât de multe activități concomitent cu ședința aceasta încât uh, unii dintre stimații colegi nu au putut să ni se alăture. Deci îi, uh, îl salut din nou pe domnul Paul Maniet și domnia sa are cuvântul. Vă mulțumesc mult! Doamnelor și domnilor, dragi colegi, vă mulțumesc că ați venit în număr atât de mare la această dezbatere privind primul bilanț al președinției belgiene în domeniul energetic – m-ați uh, convocat deja la o dezbatere în data de 12 iulie, când v-am prezentat care sunt prioritățile președinției noastre. Astăzi vă prezint un raport, sau mai degrabă un preraport, pentru că știți, fără îndoială, Consiliul Energiei are loc mâine și o serie de concluzii și orientări de ordin general nu vor putea fi adoptate decât mâine. Sigur că nu o să angajez alte măsuri, deci nu am o claritate a deciziilor, dar voi încerca să fiu cât se poate de precis cu privire la ceea ce am făcut și cu privire la orientările viitoare. Înainte să încep, vreau să revin o clipă la momentul în care ne aflăm în prezent. Este important să înțelegem că Consiliul nu are o agendă legislativă destul de uh, amplă, dar este important să ne punem în perspectiva anilor din urmă și dinainte în cadrul acestei dezbateri pentru energie. În 2008 am avut un uh, moment extrem de important pentru președinția franceză, pentru că atunci s-a stabilit un acord pentru pachetul energetic și climatic, deci marea viziune a Uniunii Europene, iar apoi în 2009 și în 2010 cu tot mai multă claritate am uh, stabilit uh, o reflexie dublă, pe de o parte în ceea ce privește maniera concretă de atingere a obiectivelor pentru 2020 astfel încât ele să nu mai fie doar cifre abstracte, ci să devină măsuri și rezultate concrete și, pe de altă parte, să vedem cum să facem pentru a prelungi dezbaterea dincolo de 2020 către un orizont mai îndepărtat, 2030 adică. Și cred că am putut profita oarecum de calmul relativ pe planul legislativ și reglementar pentru a ne consacra pe această dezbatere de fond pe viziunea energetică pe termen scurt și pe termen lung. Faptul că Consiliul RPA a hotărât să uh, țină o sesiune specială în 4 februarie, februarie anul viitor pentru probleme energetică este dovada că ne aflăm într-un moment important pentru definirea acestei viziuni europene. Nu o să vă prezint uh, lista lungă a reuniunilor pe care le-am avut. O să vă spun doar că am avut două reuniuni ministeriale, o serie importantă de reuniuni ministeriale strategice și un summit uh, Uniunea Europeană-Statele Unite și altul Uniunea Europeană-Rusia. S-a participat la reuniunea energiilor economiilor majore. Uh, au avut loc vreo 20 de eh, alte reuniuni și numeroase conferințe pentru că am vrut să animăm președinția vis-a-vis -vis de subiecte importante de reflexie cu privire la care decidenții politici, dar și lumea afacerilor și a cercetării și ONG-urile să-și poată prezenta viziunea cu privire la biomasă, securitatea nucleară și chiar în această după-amiază, dacă nu aveți nimic de făcut, la ora 13 și 30 vă invit la o dezbatere interesantă cu reprezentanți ai lumii științifice privind viziunea 2050 și își deci profit ca să fac puțină publicitate cu privire la această reuniune care va avea loc la ora 13.30, cum spuneam. Știu că în cadrul Comisiei ITRE s-a lucrat foarte intens și ne bucurăm că cele patru prime acte delegate ale istoriei Uniunii Europene au fost adoptate. Ele se referă la eficiența energetică a televizoarelor, frigiderelor, mașinilor de spălat, uh, și au fost publicate în jurnalul oficial la 30 noiembrie. Este o procedură complet nouă, conform tratatului de la Lisabona, deci chestiuni importante. În fond, lucrările noastre au acoperit trei priorități esențiale. Eficiența energetică, pe de o parte, consumatorul și investițiile în materie de infrastructură. Câteva cuvinte despre consumator mai înainte. Președinția belgiană își dorește ca această temă a consumatorilor să fie în sânul președinției belgiene a Consiliului. Pentru că de vreo 10 ani acum vorbim despre liberalizarea pieței europene a energiei, s-a stabilit un prim bilanț pentru a vedea dacă promisiunile vis-a-vis -vis de beneficiile pentru consumatori au fost într-adevăr respectate. Sunt surprins să văd că ni s-a atras atenția asupra faptului că sectorul unde apar cele mai multe plângeri este sectorul energiei, că o serie de lucrări a demonstrat că fenomenul precarității energetice faptul că ă, cetățenii nu pot să aibă acces la un ă, nivel de energie minimă pentru o viață decentă sau nu își pot plăti facturile, Este vorba de o sumă de peste 50 de milioane, ceea ce e o sumă foarte mare, mai ales în contextul acestui an al luptei uh, împotriva sărăciei. Știu și lucrările întreprinse de Parlament în acest sens și ne-am asigurat că această dezbatere asupra consumatorilor să aibă loc unul dintre colegii mei, care este membru Consiliului Ministrilor Energiei de peste 10 ani, a remarcat în cadrul unei dezbateri informale că este prima dată în 10 ani când se vorbește despre consumatori. S-a vorbit de tot în acest Consiliu al Energiei, dar niciodată despre consumatori. Și este bine că această chestiune s-a abordat așa cum ne-ați uh, spus să o facem. Uh, am solicitat Comisiei să ni se prezinte un raport cât mai repede și mulțumesc Comisiei și serviciilor sale pentru uh, munca efectuată cu privire la acest raport uh, privind consumatorii, care trebuie depus în trei luni maxim. O să vă prezint doar câteva cifre. 13% din populația europeană de cheltuie pentru energie de două ori mai mult decât bugetul mediu național. Deci se vede că e o problemă de stratificare socială importantă și cel puțin 8% din europeni au deja întârzieri de plată. Deci e o problemă de precaritate energetică demonstrată. Consiliul a hotărât să adopte concluzii, asta se va întâmpla mâine, pentru ca această problemă a consumatorului și a atenției acordate consumatorilor vulnerabili să rămână foarte clar pe ordinea de zi. Nu o să intrăm în prea mari detalii, dar o să ne asigurăm că lucrările vor continua. Vom invita Comisia să ne raporteze cu regularitate privind evoluția pieței energiei cu privire la consumator, ceea ce nu s-a întâmplat până acum, și vom susține toate inițiativele care vor permite o mai bună coordonare uh, a ceea ce se întâmplă la nivelul costurilor și răspunsurilor consumatorilor. Mă gândesc la forumul cetățenilor cu privire la energie sau ă, punerea în legătura mediatorilor europeni în domeniul energiei pentru a face schimb de experiențe. Mă bucur că, pentru prima dată, în documentul sau în strategia 2020, care va fi și el discutat mâine, Comisia acordă un capitol întreg consumatorilor. Este prima dată când se întâmplă acest lucru, ceea ce dovedește că această activitate a Consiliului și-a adus deja rezultatele. Totodată mă bucur că, cu privire la temele tot mai importante, cum ar fi investițiile necesare uh, în domeniul contoarelor inteligente, auzim tot mai mult vorbind, atât Comisia cât și Parlamentul de ceva vreme, uh, și tot mai mulți colegi din cadrul Consiliului că trebuie să ne asigurăm că se fac evaluări socioeconomice serioase și că aceste investiții vor aduce beneficii într-adevăr consumatorilor și nu doar furnizorilor sau producătorilor de contoare inteligente, deși susținem sigur și reindustrializarea Europei, dar primii beneficiari trebuie să fie consumatorii. A doua temă importantă, eficiența energetică, este una dintre cele trei mari priorități ale pachetului energie-climă și este un pachet unde putem să ne temem că Europa nu avansează așa cum ar putea. Știm că în materie de brevete suntem în uh, progres, Știm că putem să ne stabilim și să atingem obiective extrem de ambițioase că acestea vor fi profitabile nu doar pentru mediu, dar și pentru puterea de cumpărare a gospodărilor și a consumatorilor și pentru inovare și creare de locuri de muncă și primele estimări nu sunt foarte optimiste. Prima ne arată, de fapt, că dacă se respectă măsurile care există astăzi, în 2020 Europa va reduce cu 9% doar consumul uh, Uh, de energie. Deci, experții ne spun că în 2030 vom putea ajunge la 50% și atunci avem nevoie de un impuls în acest domeniu. Avem nevoie ca tema să revină pe lista priorităților Uniunii Europene. Am avut grijă să-i acordăm o ședință în cadrul Consiliului Informal din septembrie și acesta va fi și subiectul unic al prânzului Consiliului de mâine, pentru că prânzul este momentul unde dezbaterea este cea mai directă și cea mai onestă între diversele delegații și vrem să ne asigurăm că această temă este prioritară în cadrul ordinii de zi în 4 februarie anul viitor împreună cu domnul uh, Van Rompuy vom face în așa fel încât această temă să fie acceptată de, șefele de șefii de stat și de guverne ca o temă prioritară pentru Europa pentru că noi putem fi liderul mondial în domeniul eficienței energetice și totodată și în ceea ce privește independența energetică. Dar trebuie să, își, uh, să vrea acest lucru. Mă bucur totodată că Parlamentul și Consiliul au putut ajunge la un acord cu privire la crearea unui fond care va recupera leftover-urile, cum spunem, uh, ale sumelor neangajate din planul de recuperare pentru a alimenta un nou fond care să susțină puterile locale în inițiativele lor de promovare a eficienței energetice. Este un pas modest, recunosc, dar este un lucru nou care poate să creeze uh, o mai bună apropiere de acest obiectiv pentru puterile locale care sunt cel mai aproape de cetățeni și cele mai susceptibile de a-i sensibiliza cu privire la acest obiectiv. Și ultima prioritate majoră a acestei președinții o reprezintă investițiile în materie de infrastructură. Este atât o necesitate care să ne asigure uh, securitatea de aprovizionare și pentru a crea o piață europeană integrată, și, totodată, o necesitate dacă vrem să realizăm această revoluție industrială, această îndreptare către un, o combinație energetică care să fie mai durabilă și să integreze sursele de energie regenerabilă pentru a consolida inteligența rețelelor, investiții considerabile în infrastructură sunt absolut necesare. În cadrul Forumului European pentru Climat ni se spune că avem uh, nevoie de 52 de miliarde de uh, euro pe an pentru aceste investiții, ceea ce reprezintă 2,5% din suma anuală cheltuită de Uniune și, de asemenea, un procent important din uh, investițiile rutiere în acest domeniu. Și este necesar să mergem în această direcție. S-au alocat totodată 4 miliarde pentru angajamente și trebuie să ne asigurăm că piețele sunt capabile să acopere toate aceste aspecte, pentru că există uneori dificultatea de finanțare pe piețele financiare și, prin urmare, trebuie uh, să identificăm locurile sensibile și locurile unde trebuie să investim, precum și tehnologiile de finanțare care să asigure perenitatea acesteia. Com Comisia va comunica mâine starea celor 59 de proiecte în valoare de peste 2 miliarde de, miliarde de euro și vis-a-vis -vis, totodată de stocarea carbonului în valoare de peste un miliard de euro. Dată fiind importanța subiectului, am consacrat și o sesiune în președința uh, președintelui Băncii Europene de Investiții uh, cu ocazia Consiliului Informal și vom reveni asupra acestui lucru mâine în cadrul discuțiilor privind comunicarea Comisiei vis-a-vis -vis de infrastructuri pentru orizontul 2020. Vreau totodată să vă reamintesc, pentru că este un subiect foarte apropiat de președinția belgiană, că mâine vom discuta un acord de cooperare între 10 state, 9 state membre și un stat terț cu privire la Marea Nordului și integrarea parcurilor uh, eoliene offshore, în special al uh, rețelelor, e unul din proiectele fare ale Uniunii Europene pe termen lung și mă bucur că acesta se poate accelera în cadrul președinției belgiene, pentru că Belgia a fost unul dintre inițiatorii uh, acestei colo, uh, colaborări multinaționale. Pentru că potențialul pe termen lung este enorm, s-au făcut uh, foarte multe studii care arată că până în 2050 putem ajunge la energii 100% regenerabile și atunci trebuie să ne asigurăm că acest termen se poate respecta și avem nevoie de angajamente ambițioase iar toate acestea sunt teme discutate în mod constant cu președinția Uniunii Europene. Domnule președinte, dragi colegi, în câteva cuvinte am vrut să vă prezint un bilanț provizoriu. Sigur că vă voi răspunde la toate întrebările pe care o să mi le puneți de acum înainte. Așadar, vă dau cuvântul. Mă bucur că am putut lucra foarte bine cu președinția uh, spaniolă. Uh, iar cu președinția ungară care va veni după noi, începând cu 1 ianuarie anul viitor, colegul meu Tamas Feleghi este foarte mulțumit de coerența creată în programarea președințiilor anterioare și vom avea mâine ocazia să amorsăm această tranziție. Vă mulțumesc pentru atenție și vă rămân la dispoziție pentru întrebări. Herr Minister, ich darf mich bedanken. Äh, bedanken erstens für den Domnule ministru, vă mulțumim pentru prezentare. În primul rând, în al doilea rând, vă mulțumim pentru colaborarea strânsă din această ultimă jumătate de an și cred că cele spuse de dumneavoastră sunt importante. E extraordinar de pozitivă această colaborare între cele trei președinții. E important că există o continuitate la nivelul politicilor. Și dumneavoastră ați menționat această bună colaborare cu președinția spaniolă și uh, cea ungară. Doamna Sislic are cuvânt. În hvala ministru za, uh, za... Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule ministru pentru această uh, introducere foarte interesantă. Am primit foarte multe informații despre munca dumneavoastră și despre ce va urma în zilele următoare. Ați vorbit despre prioritățile belgiene. Și uh, eu aș dori să comentez și eu tot același subiect și să menționez câteva lucruri că, despre care eu cred că ar trebui să fie discutate la Consiliul Ministrilor Energiei. În primul rând, vreau să spun un lucru care este o problemă europeană și trebuie să fie tratată cât se poate de serios. Este vorba despre implementarea legislației. Avem cel de-al doilea pachet de liberalizare, cel de-al treilea pachet de liberalizare și chiar de la al doilea pachet au început să apară probleme. Nici nu vreau să mă gândesc ce se va întâmpla cu al treilea pachet. E drept, Comisia Europeană are anumite responsabilități aici, însă miniștrii pot să facă mult mai mult și pot să fie mult mai eficienți în legătură cu implementarea legislației. Și aș dori ca uh, acest subiect să fie luat în serios de miniștri atunci când se întâlnesc. În al doilea rând, în ultimii ani, în domeniul energiei, am creat mai multe documente strategice. Aș spune chiar că avem mai multe documente decât este cazul și avem aceste documente strategice care ne-ar permite să atingem obiectivele, dar nu vom atinge niciodată obiectivele dacă nu uh, transmitem și documentele uh, industriei care să implementeze aceste obiective iar sectorul energetic are nevoie acum de stabilitate pe termen lung, previzibilitate și obiective clare care să nu fie schimbate din an în an. În ceea ce privește strategia 2020, comisarul a anunțat o strategie și pentru 2030, dar eu cred că avem nevoie de o strategie până în 2050, de fapt. Trebuie să fim consecvenți, să oferim stabilitate, pentru ca economia să fie mai îndrăzneață în uh, legătură cu investițiile. În al treilea rând, ați menționat și discuțiile referitoare la finanțarea infrastructurii energetice cred că trebuie să vorbim mai mult despre um, coerența dintre diferitele instrumente. Sunteți ministru pentru schimbări climatice și energie. În domeniul schimbărilor climatice, noi dorim să reducem emisiile și în același timp știm că în domeniul energiei trebuie să uh, finalizăm piața comună. Sunt foarte multe uh, mecanisme de sprijin, de finanțare, de finanțare și există și uh, sistemul de schimb de cote de emisii și așa, cred că într-un fel degradăm piața internă. Aș vrea să știu ce părere aveți dumneavoastră. Trebuie să ne concentrăm pe coerența dintre instrumente. Și în ultimul rând, ați spus că în domeniul energiei și al climei nu avem succes. Ați spus că trebuie să facem mai multe eforturi și că veți discuta acest lucru la dejun. Dar eu vă spun de pe acum ce vor zice ministrii la dejun. O să zic că sigur trebuie să facem mai multe eforturi. E una din prioritățile noastre, dar nu se va întâmpla nimic. De aceea eu vă rog să-mi spuneți dacă aveți propuneri mai concrete, mai tangibile despre cum putem să avem mai mult succes în domeniul eficienței energetice și vreau să vă mai întreb și dacă considerați că obiective obligatorii, cu caracter juridic obligatoriu, sunt suficiente ca să ne și facă mai eficienți. Mulțumesc. Doamna Merkis. It's Dank, Herr Vorsitzende. Uh, uh, eh, dank, eh, minister, dat u vandaag hier bent. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule ministru, pentru că ați venit alături de noi în această dimineață. Și aș dori să vă felicit pentru uh, toată munca realizată și cred că vom putea să contăm pe energia dumneavoastră în Uniunea Europeană și de acum încolo. Mulțumesc pentru toți ce ați făcut în domeniul energiei și uh, pentru că ați combătut sărăcia. Mai aveți multe de făcut, dar trebuie să uh, lucrăm la definițiile cadru și la coordonarea activităților și la statistici. Cred că aici mai sunt foarte multe de făcut. Aș vrea să revin la un punct care vă este drag și care este drag și conservatorilor. E vorba de economia de energie. Am spus-o ieri la ITRE. Ieri a fost foarte frig, și în fața clădirii Berlemu am văzut uh, niște oameni deghizați în pinguini. Ei voiau să transmită Comisiei Europene că uh, obiectivele în domeniul energiei ar putea fi mai ambițioase și directivele din domeniu ar putea să fie și ele mai ambițioase. Și credem că s-ar putea economisi 44 de miliarde de euro de fapt din energie. Dacă um, centralele noastre de încălzire ar fi mai eficiente și casele noastre ar fi mai bine izolate. Deci cred că și aici mai avem foarte multe eforturi de făcut și ne dorim cu toții să um, se respecte opiniile Parlamentului și aici sunt multe de făcut. Deci, economie de energie, un subiect important pentru noi și știm că am putea să ajungem la niște economii de 50% până în 2020 sau 2030, dar din păcate nu avem obiective obligatorii deloc. Spunem că toate aceste lucruri ar trebui făcute rapid, însă nu există niciun fel de obligație și nu există niciun calendar. Atunci cum să ajungem la un mai bun regim de economie de energie dacă nu sunt măsuri contradictorii? pentru că se iau anii de referință și pentru că avem această dată țintă de 2020 și 20% economie de energie. Trebuie să ne apucăm de treabă cât mai repede și nu, nu să ne mulțumim doar cu un cadru, ci cu un calendar foarte uh, strâns. În ultimul rând, ați vorbit despre fond un fond pe care îl vom putea crea pentru a sluji acestor economii de energie. Eu cred că eficiența energetică este esențială și cred că e vorba mai ales de uh, subiecte mici care ar trebui să fie dezvoltate mai mult. Dar dacă încercăm să ne legăm de interesul și de nevoile consumatorilor, trebuie să permitem consumatorilor nu doar să economisească energie, ci și să producă energie. Este un instrument foarte important. Și aș vrea să știu dacă și pentru dumneavoastră este important acest fond și credeți că trebuie să uh, se facă alocările necesare și dacă aceste rețele inteligente, de exemplu, sunt importante pentru dumneavoastră. Statele membre pot să își aducă contribuția în acest sens și cum anume. Vă mulțumesc. Next, Monsieur Odi. Domnul Odi. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc, domnule ministru, pentru atenția pe care o acordați membrilor Parlamentului. Vreau să vă felicit și prin intermediul dumneavoastră să felicit întreaga președinție belgiană. Ați marcat Uniunea Europeană și când veți uh, ieși din funcție, nu zic că vă veți plictisi la guvernarea Belgiei și salutăm și pe prietenii din Ungaria, dar în orice caz Vreau să vă spun că ați făcut o treabă extraordinară. În legătură cu eficiența energetică, ați vorbit despre acest fond susținut prin credite locale. Eu vă rog să nu susținem, să nu multiplicăm prea mult structurile. Avem foarte multe structuri europene, cu președinți, cu directori. Și totul e foarte scump și greu de înțeles și pentru noi, dar aminte pentru cetățean. În legătură cu consumatorii, am construit piața internă bazându-ne pe consumatori timp de ani de zile. Iar acum ne interesează producătorii. Deci, este probabil util să acordăm din nou atenție consumatorilor și aveți dreptate atunci când spuneți că pe cetățeni îi surprind consecințele liberalizării, pentru că ei credeau că prețurile vor scădea, însă prețurile cresc. Poate că ar fi nevoie de uh, observare și de comunicare mai multă. Uh, vorbiți de inițiative parlamentare în legătură cu directiva de protecție a consumatorilor, dacă vom negocia cu Comisia INCO pe alineatele de energie. Nu știu dacă va fi util în perspectiva noastră. Cea de-a treia observație în legătură cu energia și climă. Ați menționat negocierile din 2008 uh, desfășurate sub președinția franceză. Ce părere aveți, domnule ministru, despre propunerea care a fost făcută legată de un mecanism uh, de uh, limitarea carbonului la frontiere, pentru că s-a vorbit despre dubii pe acest subiect. Dumneavoastră, ce părere aveți? În legătură cu infrastructurile, ați vorbit de BEI? Eu vă rog să nu amestecați Banca Europeană de Investiții unde nu este cazul, pentru că se vede cât de greu investește Uniunea Europeană și e simplu să ne bazăm pe BEI. Dar uh, banca aceasta nu reușim să o reglementăm așa cum ar trebui și are, uh, ar fi bine să-și păstreze ratingul A și să rămână o adevărată bancă. Nu trebuie să fie secțiunea de investiții a Uniunii Europene. Și ajung la o altă propunere. A venit vremea să uh, existe o secțiune de investiții în bugetul Uniunii Europene pentru Desertec, ITER, și proiecte de uh, infrastructură de anvergură. În legătură cu infrastructura, am adresat această întrebare și comisarului Ladineu ieri. Vreau să știu dacă aveți vreo opinie în legătură cu întreprinderea de uh, cumpărare în comun a gazului în regiunea caspică, pentru că Comisia a lansat acest subiect și nu știm uh, exact care este situația. Dumneavoastră la Consiliu ați discutat acest subiect. Și apoi o întrebare mai politică la care comisarul nu a răspuns ieri. Noi, cetățenii, deci noi, deputații care reprezentăm pe cetățeni, putem să uh, fim siguri că rețelele de energie, electricitate și gaz vor rămâne uh, conduse de autoritățile publice, pentru că după ce se face liberalizarea operatorilor, nu se mai știe bine cui aparțin rețelele și ne puteți da garanția politică că se face această supraveghere și că mâine, de exemplu, Gazprom nu va deveni proprietarul întregii rețele sau chinezii care au uh, făcut achiziții în Grecia nu vor uh, folosi vehicule de investiții ascunse sau nici măcar ascunse și vor deveni proprietari ai rețelelor, credem că pe cetățeni îi interesează acest lucru și vor să aibă garanția că rețelele noastre ne aparțin. Doamna Hibner. Dziękuję panie przewodniczący, panie ministrze. Koniec prezydencji. Mulțumesc. Domnule președinte, domnule ministru, finalul președinției este un moment în care se uh, trag concluziile, se face un bilanț. Și aș vrea să vă întreb care este pentru dumneavoastră succesul uh, dumneavoastră personal cel mai mare și ce sarcină o veți transmite colegilor din Ungaria ca prioritate de vârf. Aveți deja o astfel de uh, idee? Ați vorbit despre eficiența energetică ca și mulți alți colegi. Acesta este un domeniu care stârnește foarte multe preocupări și din câte ați spus dumneavoastră, se pare că economiile de 20% nu vor fi realizate până în 2020, iar prețurile sunt foarte mari, foarte mari pentru 13% dintre europeni. Ce acțiune ar trebui să întreprindă Parlamentul European ca să se asigure că această reducere de 20% este obținută până în 2020? să ne concentrăm pe investiții ca să reducem pierderile din rețele sau să analizăm mai întâi alte surse de energie sau poate centrale mai mici care să fie situate aproape de consumatori. Credeți că ar trebui să modificăm legislația? Ne-ați uh, sugera să modificăm anumite acte legislative ca să ne asigurăm că economiile de energie sunt posibile cu adevărat și dacă da, vreau să știu ce directive să modificăm. Colegii Balcitis. Domnul Balcitis. Ačiū, gerbiamas pirmininkė, gerbiamas ministrė. Mulțumesc, domnule președinte, domnule ministru. Mulțumesc foarte mult pentru uh, viziunea clară pe care ne-ați oferit-o asupra sectorului energetic până în 2050, o viziune pe termen lung. De cât că veți fi de acord cu mine atunci când spun că până la data respectivă vor uh, avea loc anumite evoluții legate de uh, pozițiile instituțiilor europene. Și sunt de acord cu opinia domnului Odi, care a spus că atunci când anumite state membre vor începe să liberalizeze piața, dacă au uh, tehnologie importantă, cum ar fi tehnologie nucleară, dar nu au resurse financiare suficiente, vor fi amenințate de investitorii privați care vor începe astfel să facă achiziții și să controleze rețelele europene, finanțate de fapt din fonduri europene inițial. Cred că ar trebui să avem o politică mai armonizată în acest domeniu. Nu considerați că ar fi momentul să ne gândim de pe acum la nevoile și dorințele statelor membre și să le coordonăm la nivel european? Pentru că atunci am avea o imagine mult mai clară a situației. Ieri am adresat aceeași întrebare comisarului Oettinger. Ar trebui să începem să ne gândim la planurile energetice ale statelor membre pe termen lung și să le revizuim de pe acum și să prezentăm propuneri și recomandări statelor membre care au nevoie de idei noi în legătură cu sursele regenerabile de energie și alte subiecte similare. Astfel vom economisi timp și bani și pe viitor vom reuși să creăm o piață a energiei mai unificată în Uniunea Europeană. Și mai am o întrebare. Președintele Parlamentului European, domnul Buzek, și reprezentanții Consiliului au făcut declarații în legătură cu necesitatea de a crea un task force pentru achiziționarea de surse de energie din state terțe. Când credeți că s-ar putea face așa ceva? Mulțumesc! Vă mulțumesc pentru întrebări. Domnul ministru are acum posibilitatea de a, răspund, de a răspunde la toate întrebările adresate. Merci, mesdames et messieurs. Mulțumesc, doamnelor și domnilor, dragi colegi. Mai întâi revin la câteva cuvinte privind eficiența energetică, pentru că am primit multe întrebări vis-a-vis -vis de această temă și mă bucur pentru că asta dovedește că are importanța pe care o merită. Cum să facem? Știți și dumneavoastră ca și mine care sunt dezbaterile. Știți că Parlamentul a animat aceste uh, discuții și că nu s-a ajuns întotdeauna la aceleași concluzii, mai ales în ceea ce privește uh, problema obiectivelor care nu sunt clare. Cred că trebuie să ne concentrăm pe acest subiect, pentru că mai este încă de lucru pentru a ne asigura că eficiența energetică devine prioritatea principală a Uniunii Europene în materie de politică energetică. În cadrul uh, pachetului climei și politici energetice există trei uh, aspecte. regenerabil, eficacitate energetică și toată lumea știe că e bine să consumăm mai puțin decât să consumăm mai mult și putem face toate calculele pentru că este evident că aceasta este cea mai bună politică atât din perspectivă de mediu cât și din perspectivă socioeconomică și totodată e obiectivul pe care l-am susținut cel mai puțin clar. Nu este un reproș, este o constatare și cred că a venit momentul să corectăm acest lucru în diversele priorități acordate de Consiliul European pentru acest summit din 4 februarie, este menționată acolo eficiența energetică. În strategia 2020 a Comisiei este de asemenea citată eficiența energetică și trebuie ca din cele 3-4 priorități ea să devină prima acest obiectiv trebuie afirmat clar de toate instituțiile care trebuie să spună că este obiectivul Uniunii să fie lider mondial în materie de eficiență energetică pe termen 2020, 2030, 2050. Și pentru că acest lucru, acesta să devină un obiectiv împărtășit de toată lumea, putem să stabilim o serie de angajamente concrete. Sigur că trebuie să continuăm cu politica de standardizare, pentru că standardele și-au arătat eficiența. Și avem aceste acte delegate care sunt un instrument juridic eficient. Vedem uh, acest lucru în industria automobilelor au existat acolo coduri de bună conduită care nu au făcut nimic, dar de când am trecut la standarde mai uh, clare, nivelul emisiilor medii scade mai repede decât am stabilit noi, deși acele norme erau considerate foarte dificil de atins. Deci este un semnal bun și industria, într-adevăr, sunt de acord cu doamna Jordan Sizel Sigur că trebuie să le transmitem industriei semnale clare ca să știe unde trebuie să investească în cercetare și dezvoltare și atunci trebuie să continuăm standardizarea și să continuăm identificarea sectoarelor unde nu există standarde, nu pentru birocrație europeană, nu pentru plăcerea armonizării, ci pentru că dacă vrem să devenim lideri mondiali în cercetare și în industrie, trebuie să știm care sunt obiectivele pe care și le stabilește Europa. În Belgia am creat o agenție federală a mediului, a cărui scop este să caute toate sectoarele unde nu există încă standarde și nu doar de plăcerea de a face acest lucru, ci pentru a constitui standarde, astfel încât industriile să știe că nivelele, nivelurile lor de performanță sunt legitime și să asigure o contaminare pozitivă în domeniul standardizării. Astăzi, de exemplu, sistemele de încălzire, geamurile izolante, materialele de izolare și o serie întreagă de produse foarte importante în industrie, în sectorul construcțiilor și sectorul imobiliar, nu sunt standardizate. Deci se poate, se poate vinde și cumpăra orice în acest domeniu și se continuă uh, producția de absurdități care în viitor viitor vor costa mult mai mult pentru a fi uh, reparate. Deci trebuie să continuăm această mm, direcție de a stabili standarde foarte, foarte clare. În Statele Unite, agențiile stabilesc foarte multe standarde și sunt susținute de industrie și de institutele de cercetare. Deci trebuie să mai lucrăm la acest nivel. Al doilea domeniu, cercetare și dezvoltate eficiența energetică trebuie să fie prioritară și acesta este un obiectiv pe care Uniunea Europeană trebuie să și-l asume pentru că avem tehnologii foarte inovatoare, dar avem nevoie de mai multe și trebuie să facem în așa fel încât să le difuzăm. Și, în al treilea rând, Există alte mijloace de susținere publică, sigur vorbim de uh, subvenții, finanțare și așa mai departe, dar mai întâi trebuie să avem un obiectiv politic, standarde care să dea semnale clare și apoi trebuie de să ne gândim la mijloacele financiare adecvate, dar și prin intermediul serviciilor publice, așa cum permite deja cea de-a doua directivă și așa cum există o serie de furnizori care reacționează ca atare uh, pentru a desfășura tehnologiile existente. Deci acestea trebuie să fie mijloacele care să ne ajute să stabilim nu doar un obiectiv, ci și o realitate politică pentru Europa. Eu cred că trebuie obiective foarte clare, dar dezbaterea nu a fost încă clarificată în uh, cadrul Consiliului și atunci nici eu nu pot să vă dau un răspuns clar. Însă interesele, interesul acestor obiective nu este să pună piedici, ci să ne spună clar ce trebuie să facem. Și doamna Iordan Sizeli uh, vorbea de asemenea despre această chestiune. Este important ca toate statele membre să transpună cel de-al doilea pachet, cel de-al treilea pachet până în martie anul viitor și vedem că acolo unde există semnale clare și obiective clare, este un, un lucru foarte util pentru statele membre. Statul meu a avut ceva probleme cu depunerea planului uh, în materie de energii regenerabile, dar până la urmă a făcut-o și asta ne-a obligat să lucrăm într-un mod foarte interesant pentru a răspunde la întrebările comisiei și pentru a putea arăta cum vom atinge acest obiectiv. A trebuit să discutăm cu toate nivelurile puterii, de la local la federal, cu industria, cu institutele de cercetare, cu administratorii de rețele de distribuție și acest obiectiv strict ne-a obligați să lucrăm la nivel colectiv pentru a îl atinge. Și atunci, dacă ar exista ceva echivalent la nivelul eficienței energetice, mobilizarea transsectorială ar fi foarte mare, precum și în cadrul fiecărui sector de asemenea, astfel încât îi invit parlamentarii care nu s-au convins deja să se inter- să vadă care este rolul pozitiv pe care aceste obiective stricte îl pot avea și nu trebuie să le vadă doar ca pe niște constrângeri care pot pune uh, bețe în roate unui stat sau altul sau unui sector sau altul. E o, o problemă de a ști ce să faci mai degrabă decât să te afli așa pe un teritoriu vag. Deci obiectivele clare sunt extrem de utile. Mi-ați spus apoi o serie de întrebări care depășesc um, agenda noastră și care sunt, uh, au un picuț o, o altă natură și o să vorbesc mai degrabă în, tit- în calitate personală și nu în calitate de președinte al Consiliului. Domnul Odi mă întreba dacă există o taxă de carbon la frontieră. Am fost printre cei care s-au asigurat că uh, Comisia va emite acest raport pentru a vedea dacă el ne-ar putea fi util. Știm uh, cum uh, reacționează statele membre cu privire la acest subiect, deci politică industrial și comercial s-a lucrat deja la acest nivel, dar trebuie să ținem seama de tariful exterior comun, pe care au creat o solidaritate foarte mare la nivel european. Decenii la rând, am creat o consolidare în acest sens și am folosit această marjă pentru a alimenta politica agricolă comună și fondurile de coeziune. Deci, am folosit Uniunea Europeană pentru a fi uh, un instrument de ajustare a politicii mondiale și la fel s-ar întâmpla și un tar- uh, cu un tarif pentru carbon care ar proteja mai ales sectoarele cele mai expuse în acest uh, tranzit industrial și ar avea fondurile pentru a alimenta această tranziție industrială în cercetare și dezvoltare sau în reconversie la anumite sectoare, cum ar fi reformarea socială. Deci este o dezbatere care îmi pare rău că nu este organizată la nivelul înalt pe care îl merită cum ar fi, de exemplu, cum se întâmplă, de exemplu, cu uh, aceleași tarife la nivel financiar. Problema solidarității este fundamentală și până astăzi ea a, fost, uh, a avut o atitudine destul de defensivă. S-au uh, creat mecanisme de mutualizare în caz de criză, așa cum s-a întâmplat anul trecut, în iarnă, și ele funcționează bine. Uh, le-am evoluat cu partenerii ruși cu câteva zile în urmă și toată lumea e mulțumită, dar totul rămâne la un nivel defensiv. Cel mai probabil, și știu că uh, comisarul Oettinger uh, lucrează în această direcție pentru a face astfel încât să avem acest reflex de solidaritate în cel puțin două domenii. Marile structuri de alimentație, Nord Stream, South Stream, Nabucco, și totodată demersul comerciale vis-a-vis -vis de partenerii care sunt furnizori principali, fără de care am risca să ne trezim la un uh, moment dat cu infrastructuri subutilizate pentru că dacă construim prea puțin vom avea oleoducturi dinspre est, uh, apoi dinspre Atlantic și din lipsă de coordonare și de solidaritate ne vom trezi că am construit infrastructuri care vor fi subutilizate până în 2040, de exemplu, ceea ce va duce la o proastă administrare a banului public. Iată o altă problemă care trebuie discusă. Înțeleg și mesajul noastră vis-a-vis -vis de Banca Europeană de Investiție acum, dar banca a fost foarte uh, vigilentă și fiecare investiție a fost monitorizată foarte atent pentru a-i asigura rentabilitatea. Uh, ne vom asigura de asemenea să există un control asupra tarifelor de transport pentru a vedea cum se vor putea face aceste investiții. În schimb, nu pot să vă liniștesc în ceea ce privește problema controlului public al operatorilor de transport, mai ales pentru că nu aceasta a fost orientarea până în prezent, ci a ideea a fost că trebuie să segmentăm și să evităm integrările verticale din trecut și apoi trebuie să reglementăm. Iar problema proprietății nu s-a pus. Nu este interzisă proprietatea publică, dar nu este nici favorizată. Uh, Filozofia liberalizării a fost să se creeze concurență și să se, ca ea să se controleze prin intermediul agențiilor de reglementare. Este o dezbatere care trebuie pornită de la zero, pentru că această poziție pe care o susțineți și dumneavoastră este acum în sânul Consiliului și a Comisiei încă extrem de minoritară. Dacă avem prea multe documente strategice și prea multe instrumente financiare, eu nu cred că atunci când analizăm uh, instrumentele strategice, nu uh, este evident că ele sunt într-o logică coerentă. Mai întâi avem pachetul energie-climat de acolo trebuie să vedem cum ne atingem obiectivul 2020 și s-a construit pachetul de infrastructură pentru infrastructură și o strategie 2020 globală pentru toate aceste obiective, iar plecând de acolo vom construi instrumente financiare proiect cu proiect. Deci mi se pare că nu suntem într-o situație de dispersiune, ci există o viziune globală. Dar ce ne lipsește acum pentru după 2020 este să ne asigurăm că există o viziune pe termen lung și o, totodată un retroplanning pentru a stabili investiții în infrastructură, în uh, tehnologii și așa mai departe, ținând seama de acest obiectiv pe termen lung. Pentru acest lucru, cred că vom păstra toată coerența demersurilor întreprinse până în prezent și Astfel, domnule președinte, cred că am răspuns la întrebările care mi s-au pus. Vă mulțumim, domnule ministru. Vă mulțumim pentru prezentare, pentru informații și, încă o dată, vă mulțumim pentru buna colaborare din ultima jumătate de ani. Mulțumim tare mult, salutați și pe colegii dumneavoastră, le urăm toate cele bune uh, pe viitor. Mulțumim! iar ședința se suspendă acum.